Cari colleghi, se per favore prendete posto. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Putem începe uh, reuniunea noastră aproape la timp. Și vă rog să vă așezați. Uh, programul pe astăzi este destul de încărcat și subiectele pe care le discutăm astăzi sunt atât de importante încât necesită întreaga noastră atenție și concentrare și trebuie să profităm de uh, serviciile de interpretare, interpretare uh, de care beneficiem la maximum. Aș dori să vă informez că e vorba de o reuniune interparlamentară dedicată uh, Uh, constituirii Serviciului European pentru Acțiune Externă. la care ați uh, sosit uh, într-un număr uh, foarte important. E o reuniune care are loc în momentul potrivit, în momentul în care instituțiile europene negociază alcătuirea acestui serviciu și în care se decid aspectele cele mai importante ale acestui serviciu. Știți că pachetul legislativ care reglementează um, acest serviciu nu este încă finalizat, însă propunerea oficială de modificare a statutului uh, funcționarilor, care va fi uh, negociată uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona cu sindicatele, deci după negocierile cu sindicatele va fi finalizat acest text. Au fost lansate anumite contacte și tocmai despre acest subiect am dorit să aflăm care este poziția dumneavoastră. Nu o să intru acum în miezul subiectului, prefer să uh, îi las pe expert și pe domnul raportor să se exprime. Însă aș dori să fac uh, din capul locului câteva observații. Politica externă este fără îndoială unul dintre domeniile uh, cele mai strict păstrate uh, de către statele membre. Uh, dovada este faptul că uh, în, um, e nevoie de unanimitate când se iau decizii în acest domeniu. Și e normal, pentru că atunci când vorbim despre politica externă, alegerea aliaților sau a adversarilor, e un subiect care ține de competența și de suveranitatea statelor membre. Însă știm cu toții care sunt provocările care ne așteaptă, și știm că aceste provocări sunt mai mari decât resursele de care dispun statele membre în parte. Și de aici nevoia sau dorința de a institui această politică comună, o politică uh, coordonată este clar că dacă acționăm împreună în mod coordonat și coerent, vom putea exercita influența și vom putea face schimbările pe care nu le-am putea face singuri la nivel de stat membru. Gândiți-vă, de exemplu, la uh, influența pe care o putem exercita în uh, Balcan, de exemplu, asupra unor state candidate precum uh, Croația. Această sferă de influență nu se mărginește doar la vecinătatea noastră, ci și într-un uh, cadru multilateral. Cu ocazia vizitei delegației noastre în noiembrie anul trecut la Organizația Națiunilor Unite, am constatat că statele membre ale Uniunii doresc să uh, sporească capacitatea noastră de a lucra împreună în mod coordonat în această incintă și de aceea avem nevoie de o structură adecvată care să fie la înălțimea competențelor noi în domeniul serviciilor eh, politicii externe, eh, respectiv eh, trebuie să cooperăm cu serviciile Comisiei și a Consiliului pentru ca noi elemente inovatoare să se numere uh, în um, prerogativele noastre. Acest cadru instituțional trebuie sprijinit. Acest serviciu este foarte important dacă dorim să avem o politică externă comună cu adevărat. Acesta a fost un obiectiv pe care noi l-am susținut dintotdeauna. În calitate de parlamentar trebuie să garantăm și transparența și responsabilitatea acestui serviciu pentru acțiune externă uh, în fața parlamentelor naționale. Acest serviciu va prelua competențe care până acum au fost exercitate doar de către comisie și care vor face obiectul controlului parlamentar, la care se adaugă și competențele Consiliului cu caracter interguvernamental. Și deci, din, uh, care nu vor face obiectul controlului parlamentar. Um, Parlamentul are astfel uh, ocazia să extindă sfera de competență și de a avea un dialog cu un alt reprezentant cu privire la toate aspectele legate de relațiile externe ale Uniunii. E vorba de o adevărată cucerire pozitivă și foarte importantă pentru Parlamentul European și de altfel nu numai pentru el, e o bază foarte importantă pentru controlul parlamentar al politicii externe de securitate prin intermediul și de către parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene. E o uh, competență foarte Uh, importantă la care uh, s-a discutat foarte mult uh, la Stockholm în trecut și asupra căreia vom reveni în viitor cu președinția belgiană. Iată, deci astăzi avem o ocazie foarte importantă de care, de care trebuie să uh, profităm. Uh, e o primă cărămidă la această politică externă de securitate pentru că ea să fie mai transparentă, mai democratică și să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor noștri. Aș uh, dori acum să vă transmit câteva informații practice în legătură cu uh, derularea acestei dezbateri și în legătură cu modalitatea de înscriere pe care o folosim în acest uh, tip de evenimente. Ați primit Uh, coli pe care sunteți rugați să vă scrieți numele și Parlamentul din care faceți parte și de asemenea aș dori să vă rog să spuneți care este obiectul intervenției dumneavoastră, uh, dezbaterea noastră de astăzi fiind uh, împărțită în două părți, tocmai pentru a permite o dezbatere cât mai largă, mai vastă, pentru a permite tuturor vocilor să uh, fie reprezentate, aș dori să vă rog să vă uh, mărginiți la maximum 3 minute în intervențiile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, putem uh, acum să trecem cu adevărat la treabă și aș dori să dau cuvântul, în primul rând, domnului ambasador Christopherson, reprezentantul uh, înaltului uh, reprezentant al doamnei Ashton, care ne va prezenta această propunere pentru serviciul extern, uh, serviciul pentru acțiune externă. Apoi vor lua cuvântul domnul rapor raportorii, domnul Elmar Brock și Giffer Hofschaff și apoi vom lăsa dezbaterea. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să spun câteva cuvinte despre instituirea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Aș vrea să încep prin a spune că doamna înalt reprezentant, Cathy Ashton, regretă faptul că nu a putut fi prezentă astăzi aici din păcate, trebuie să efectueze vizite în uh, străinătate, nu este în Bruxelles astăzi. Ați spus pe bună dreptate, domnule președinte, că ne aflăm într-un moment foarte important. Cred că așteptările, atât în Uniunea Europeană, cât și așteptările partenerilor noștri, sunt foarte clare. Foarte mulți parteneri au avut chiar așteptări exagerate în privința vitezei cu care vom putea institui acest serviciu. Și ne întreabă aproape în fiecare zi când va fi gata această nouă instituție. Poate că așteptările au fost exagerate în ceea ce privește viteza, pentru că este o misiune destul de complicată. Trebuie să creăm un serviciu de acțiune externă care să ajute în altul reprezentant să-și exercite cele patru atribuții pe care le conferă tratatului de la Lisabona. Nu două atribuții, așa cum se spune uneori, funcțiile pe care le-a avut domnul Solana în trecut, aspectele ce țin de politica externă și de securitate și uh, răspunderea pentru acțiunea externă, doamna Ashton are două alte atribuții în plus. Este președintele permanent al uh, Consiliului pentru Afaceri Externe, ceea ce este uh, un post cu normă întreagă, pentru că a fi președinte al Consiliului pentru Afaceri Externe înseamnă nu doar că ești prezent la reuniunile Consiliului, ci determină și uh, responsabilități față de Parlamentul European și față de țările terțe. Are de asemenea o nouă funcție care nu exista înainte și anume de a asigura coerența politicii noastre externe, economică, politica asupra climatului și politica externă clasică. Patru atribuții, deci, și acest serviciu o va ajuta să-și exercite aceste atribuții. Trebuie să ținem cont și de faptul că nu vorbim despre un minister clasic al afacerilor externe, pentru că misiunea înaltului reprezentant acoperă un areal mult mai vast decât ar acoperi un minister al afacerilor externe tradițional. Evantaiul acesta pornește de la aspectele clasice ce țin de afaceri externe și ajunge la portofoliul economic și la misiuni cum ar fi coordonarea operațiunilor militare sau civile, atribuții care, în mod normal, nu ar fi de competența unui minister al afacerilor externe. Deci trebuie să creăm o structură care să acopere toate aceste competențe. Și ultima provocare este să identificăm o structură care să se integreze bine în configurația instituțională actuală din Uniunea Europeană. Avem nevoie de multe instrumente pentru politica externă și există instrumente clasice. Când vorbim despre politica externă, politica asupra climei, politica asupra imigrației, lupta împotriva terorismului, sunt în centrul acestei politici. Multe dintre aceste politici sunt politici clasice ale comunității. Asta înseamnă că serviciul trebuie să acționeze așa cum acționa în trecut un serviciu clasic al Comisiei Europene, să facă propuneri, așa cum o făcea Comisia. În același timp însă acoperim domenii care în care statele membre au responsabilitatea domenii în privința cărora nu a existat un transfer de competențe în virtutea tratatului de la Lisabona. Și este foarte important să ne dăm seama că nu e tot una să operezi în domeniul uh, comerțului extern, de exemplu. În uh, domeniul comerțului extern, Comisia are competențe exclusive, și dacă Comisia nu acționează, nimeni nu poate acționa. Însă atunci când vorbim despre politica externă, lucrurile stau altfel. Dacă nu putem cădea de acord asupra unei soluții comune la nivelul Uniunii Europene, nu există o altă soluție decât să intervină statele membre. Deci dacă nu există o politică comună, avem 27 de politici naționale. Provocarea zilnică este ca politica externă să fie adusă, deci, în Uniunea Europeană. Și este unul dintre aspectele de care se va ocupa Serviciul European de Acțiune Externă. Iată de ce este foarte important să stabilim relații bazate pe încredere cu instituțiile europene, în special cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European. Pentru că Parlamentul European este implicat în multe cazuri prin procedura de codecizie, este implicat și avem nevoie de Parlamentul European. este un lucru valabil în ceea ce privește înființarea serviciului, pentru că chiar dacă s-a luat decizia de bază cu privire la acest serviciu și avem nevoie doar de avizul Parlamentului European, știm că acest serviciu nu va fi funcțional dacă nu se modifică regulamentul cu privire la personal, regulamentul financiar, și dacă nu, dispunem de un buget care să permită funcționarea acestui serviciu. Altfel, această decizie nu va putea fi pusă în practică. Și concluzia, având în vedere că Parlamentul are puteri de codecizie, concluzia este că cele patru elemente sunt un pachet și ele se înscriu în procedura de codecizie. Aceasta nu înseamnă că trebuie adoptate exact în același timp, însă trebuie să ne asigurăm că există suficientă încredere și că dispunem de elemente, de toate elementele, atunci când adoptăm decizia. La ora actuală un altul reprezentant a făcut o propunere, Consiliul și-a dat avizul pozitiv și suntem într-o etapă foarte delicată. Ați menționat uh, o serie de consultări uh, informale. Cred că am petrecut mai mult uh, timp în Parlamentul European decât oriunde în altă parte în Bruxelles zilele acestea impresia mea este că lucrurile avansează. Încă nu am uh, ajuns unde trebuie, însă ne apropiem. Și cel puțin eu, unul, cred că avem șanse bunicele ca în următoarele zile, săptămâni, să ne apropiem măcar de un cadru de acord politic și nouă ne-ar plăcea foarte mult să asistăm la decizii oficiale înaintea pauzei uh, estivale. Pentru că fără cele patru decizii nu putem să fim operaționali. Dacă intervine această decizie înainte de uh, vacanța de vară, vom uh, putea să avem elementele de bază pe masă. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, însă cel mai important este că odată ce vom dispune de acest serviciu, vom avea o politică externă care va fi la înălțimea ambițiilor noastre. Cred că avem uh, șansa să dispunem de această politică. În perioada aceasta, difer diferențele între statele membre nu sunt atât de mari, cred că am depășit divergențele mari de opinii între statele membre după războiul din Irak și cred așadar că este un moment oportun pentru a pune în practică, pentru a realiza această ambiție de a dispune de o politică externă comună. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule ambasador fost o prezentare foarte utilă și foarte interesantă. De curând, de fapt, în curând, îi vom asculta pe cei doi raportori, pe domnul Elmar, Elmar Brock din Comisia pentru Afaceri eh, Externe și pe domnul uh, eh, Fărhofstadt din Comisia AFCO. Domnule Brock, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în urma observațiilor făcute de către domnul Christopherson, pot să fac și eu o serie de observații. Într-adevăr, au fost niște negocieri dificile, dar uh, care cred că au fost duse cu bună voință și vor duce la o bună soluție cred că decizia nu poate să rămână la Parlament pentru că trebuie să fie îndeplinite anumite condiții. Negocierile au fost dificile cu Comisia, cu sindicatele, uh, deci nu am găsit soluția încă pentru uh, regulamentul cu privire la uh, personal. În Consiliu, S-a spus că uh, bugetul nu poate să fie foarte mare, însă dacă o treime din personal vine de la statele membre, așa cum uh, este prevăzut acum, atunci trebuie să ne asigurăm că toate aceste posturi vor fi și finanțate și aici am vrea să avem uh, o bază mai bună de la care să pornim. Parlamentul European este implicat în acest proces printr-un proces de consultare. Tratatul de la Lisabona prevede că se va crea de către Consiliu un uh, serviciu european de afaceri, de afaceri externe de acțiune externă uh, sub conducerea unui um, înalt reprezentant cu acordul Comisiei și cu consultarea Parlamentului. Dacă procesul de consultare nu a fost încheiat, procesul de consultare al Parlamentului, Consiliul nu poate să ia o decizie. Așadar, trebuie să existe totuși un acord. Însă, mai trebuie să luăm în considerare două lucruri. Dacă funcționarii naționali urmează să fie implicați și angajați în acest serviciu cu drepturi egale și mi se pare corect să fie așa, atunci uh, regulamentul uh, cu privire la personal trebuie să fie schimbat și Parlamentul European trebuie să aibă un drept de codecizie. și um, vom coopera cu um, Comisia de Afaceri Juridice ale, al, a Parlamentului pentru a căuta soluția corectă. Pe de altă parte, dacă nu dorim ca acest uh, serviciu să fie un simplu serviciu al Comisiei, atunci trebuie să fie uh, modificat uh, un alt regulament și, drept, deci, Parlamentul să aibă drept de codecizie. bineînțeles, statele membre consideră că este important acest lucru. Și cred că uh, și statele membre își doresc astfel de uh, schimbări. Însă, pe de altă parte, dacă statele membre ar fi dorit-o de la bun început, ar fi existat această prevedere în tratat dacă acest serviciu nu trebuie să fie pur și simplu un serviciu al comisiei, ci un serviciu independent, trebuie să se ofere anumite garanții. Și acestea sunt date de o serie întreagă de controle. Trebuie să existe uh, garantarea bugetului, trebuie să existe un control bugetar și dreptul de descărcare. Parlamentul trebuie să aibă aceleași uh, drepturi în acest sens ca și cum acest serviciu ar face parte din comisie. Acest chiar dacă uh, bugetul și banii ar fi dați uh, și distribuiți de către uh, comisie, nu se poate să se facă totul pe baza unui acord de tip gentleman's agreement că totul va funcționa bine. Trebuie să existe și un control. Apoi trebuie să fie clar că diplomații naționali din acest uh, serviciu, serviciu trebuie să aibă atât aceleași drepturi cât și aceleași obligații și să fie supuși la aceleași controle ca și toți ceilalți angajații acestui serviciu. Este important să fie garantate toate aceste lucruri și deocamdată nu este foarte clar că va fi așa. Deocamdată nu suntem siguri că bugetul administrativ al acestui serviciu va fi prezent într-o secțiune a bugetului care pentru noi nu va fi uh, foarte accesibilă pentru noi. Și pe de altă parte, uh, uh, problema controlului prevăzută la secțiunea 6 poate să fie chiar mai dificilă decât cea uh, cu bugetul uh, prevăzut la secțiunea 3. Apoi, trebuie să ne asigurăm în plus că doamna înalt reprezentant are uh, dreptul de a-și uh, stabili personalul și că nu trebuie să se supună comisiei în acest sens. Apoi se mai pune problema controlului politic din partea uh, Parlamentului European. Domnul Christopherson a făcut referire la un acord la care trebuie să se ajungă, și anume cu privire la următoare aspect. În ce mod Parlamentul European poate să fie consultat și poate să fie implicat în procesul decizional în mod a prioric ă, care ar fi accesul la documente clasificate, cine uh, reprezintă uh, Parlamentul European, deci problema reprezentării și apoi cum evităm ca un secretar general să conducă practic lucrurile de facto. Acestea ar fi observațiile mele generale. Vă voi da uh, și mai multe detalii dacă aveți întrebări, bineînțeles. Acest serviciu este un serviciu hibrid. Încercăm să includem aici și competențe supranaționale și competențe interguvernamentale. Și trebuie să ne asigurăm noi, Parlamentul European, că acest serviciu nu va uh, duce la situația în care toate uh, relațiile externe ale Uniunii Europene să fie bazate pe uh, aspecte uh, interguvernamentale. Pentru că, conform tratatului de la Lisabona, este o competență comunitară. Deci trebuie să se uh, mențină și să se garanteze uh, dreptul uh, Parlamentului. Uh, cu, bineînțeles, uh, trebuie să se respecte și drepturile Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brock. Are cuvântul domnul Verhofstadt. Timp de șase minute, el este raportor din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, supun atenției dumneavoastră uh, filozofia mea și a domnului Broc, raportor pe acest dosar. La Parlament ne dorim un uh, serviciu cât mai vast și cât mai ambițios în același timp și care să integreze toate politicile externe ale Uniunii Europene. Politica de dezvoltare, politica de cooperare, politica de vecinătate, dar și politica de ajutor, de ajutoare umanitare, de asistență umanitară. Pentru că noi considerăm că doar dacă integrăm aceste elemente, aceste componente ale politicii externe ale Uniunii, vom putea crea coerența necesară pentru ca Uniunea să dobândească un uh, rol la nivel mondial. Și astfel am uh, preluat filozofia care se prefigura cu ocazia convenției din 2002. Uh, ocazia acestei convenții, participanții la convenție, printre care și domnul Brock, au încercat să găsească o soluție la lipsa de coerență a politicii externe europene și soluția care a fost găsită în 2002 era să se creeze o nouă entitate însărcinată cu identificarea intereselor comune ale Uniunii și cu um, uh, instituirea unei adevărate politici comune externe a Uniunii. În acest sens, în 2002, 2002 uh, apărut ideea unui serviciu care să regrupeze atât elemente de la Consiliu, cât și elemente uh, la nivel comunitar, uh, precum politica de vecinătate sau de dezvoltare a fost într-adevăr o viziune ambițioasă care s-a manifestat la convenție și iată, acum nouă ne revine rolul de a o pune în aplicare. Am preluat această viziune ambițioasă și trebuie să reamintesc că competențele celor două instituții nu se schimbă deloc, uh, respectiv Comisia și Consiliul. Să subliniem încă o dată, acest uh, serviciu creat nu este un organ de luare a deciziilor, e un organ de impulsionare, de propunere. Și în viitor, deciziile vor fi adoptate de către Colegiul Comisarilor uh, Uh, pentru chestiunile comunitare și în cadrul Consiliului pentru politica uh, externă comună. Cât despre acest serviciu, sigur că el trebuie să fie autonom, se vorbește despre caracterul său sui generis uh, în prezent. Însă e limpede că acest serviciu trebuie să-și găsească un loc în echilibrul instituțional în Uniunea Europeană. Trebuie să aibă un statut de Uh, quasi-instituție, Însă, această propunere merge prea departe din punctul nostru de vedere. Acest serviciu nu poate deveni o instituție autonomă pentru că nu are competențe autonome față de celelalte două instituții în slujba cărora activează. Și cu atât mai mult cu cât acest serviciu va trebui să gestioneze mai ales fonduri comunitare pe viitor și orice fond comunitar, în conformitate cu tratatul, nu poate fi gestionat decât de către instituția comunitară prin excelență, respectiv Comisia. Orice altă formulă ar duce la crearea unui precedent, un precedent grav, periculos, care ar permite unui serviciu în afara domeniului comunitar să primească fonduri din bugetul comunitar. Deci ar fi un precedent încă o dată foarte periculos dacă se optează pentru această soluție. Deci propunem în consecință ca acest serviciu să își găsească un loc în secțiunea comunitară a bugetului Uniunii, secțiunea 3, care vizează cheltuielile atât administrative cât și celelalte uh, cheltuieli de funcționare ale Uniunii Europene, pentru că toate cheltuierile de funcționare se uh, regăsesc în această parte a bugetului, nici în secțiunea 1, 2 sau 5, 4, 5. Chiar și politica de apărare, care este decisă de către Consiliu, funcționează pe baza acestui capitol. Ceea ce nu înseamnă, domnule președinte și stimați colegi, că acest serviciu trebuie să facă parte integrantă din comisie. Nu, el trebuie să fie autonom să își poată gestiona propriul buget administrativ și, de asemenea, să uh, decidă și numirile pentru posturile sale. Însă pentru ca el să fie cât mai eficient și mai coerent în ce privește instituirea politicilor, acest serviciu, așa cum am spus, trebuie să se găsească în secțiunea comunitară a bugetului Uniunii Europene. Și cred că această formulă ne permite și să avem un serviciu vast, ambițios, Astfel, avem uh, de asemenea posibilitatea ca politica de dezvoltare, de vecinătate și de asistență umanitară, care nu își găsesc în altă formulă, uh, nu își găsesc locul în uh, acest serviciu. Sigur, e de la sine înțeles că nu poate exista o politică externă comună, domnule președinte, fără acordul statelor membre. Procesul decizional nu permite decât deciziile adoptate cu unanimitate. Însă, nu poate exista politică externă comună fără o abordare comunitară, respectiv fără un serviciu care să uh, uh identifice interesele comune ale Uniunii această politică externă nu trebuie să uh, înlocuiască politica externă la nivel național, ci, ci să vină ca un supliment și ca o consolidare și tratatele sunt foarte clare în acest sens. Așa uh, cum știți, uh, Parlamentul European e gata să negocieze cu doamna Ashton uh, cu Consiliul, cu Comisia, trebuie să mergem înainte pentru că uh, cred că în acest moment avem nevoie în Uniunea Europeană uh, de un serviciu cât mai repede. Deci uh, trebuie ca el să devină funcțional cât mai repede cu putință. Și Parlamentul European e gata să facă concesii în această negociere. Aș dori să vă mulțumesc, mulțumim raportorilor pentru intervențiile lor atât de concise, dar și foarte clare, foarte limpezi. Uh, aș dori ca, înainte să lansez dezbaterea, să vă informez că participă la reuniunea noastră o delegație saudită, reprezentanți uh, ai guvernului și ai uh, diplomației, diplomației din Arabia Saudită participă la reuniune, ne onorează cu prezența, ne mulțumi, le mulțumim. Fapt care dovedește că interesul pentru diplomația europeană depășește granițele Uniunii Europene. și aceasta, bineînțeles, spre bucuria noastră. Aș dori de asemenea să vă spun că 23 de parlamentari naționali din 28 de parlamente ...40 de participanți din această reuniune, reprezentanții Regatului Unit și ai Ungariei, nu au putut veni pentru că, după cum știți, au avut uh, loc în uh, aceste două țări alegeri. Uh, deci ei sunt ocupați cu probleme la nivel național, de asemenea reprezentanții Spaniei și ai Maltei nu au putut veni. Aș dori să lansez acum dezbaterea, vom încerca să alternăm între deputați europeni și deputați naționali și voi încerca să țin cont și de acoperirea geografică. Avem uh, un cronometru pe monitor uh, și astfel vă puteți gestiona timpul alocal. Aș dori să dau cuvântul acum colegului Jacques Blanc din Senatul francez pentru 3 minute. Domnule președinte, aș dori în primul rând să vă spun că în numele Senatului francez aș dori să vă spun satisfacția noastră de a putea coopera și a discuta cu Parlamentul European despre instituirea acestui uh, serviciu pentru acțiunea externă, care reprezintă o inovație majoră din punctul nostru de vedere și foarte pozitivă, pentru că oglindește uh, voința politică din uh, tratatul de la Lisabona. Senatul francez a adoptat o poziție cu privire la crearea acestui serviciu și poziția noastră vizează mai ales trei aspecte. Noi considerăm că Serviciul European pentru Acțiunea Externă, și acest lucru s-a spus și din aur, trebuie să fie un serviciu autonom, sui generis, să fie deosebit, distinct de Comisia Europeană și de Consiliu, să fie autonom în ce privește bugetul său și uh, gestionarea personalului, ceea ce nu exclude problema controlului uh, de care s-a vorbit înainte pentru că acest lucru ar reflecta uh, numărul mare de atribuții ale acestui serviciu. Apoi, Senatul consideră că perimetrul acestui uh, sfera de activitate ar trebui să fie cât mai vastă pentru a avea o coerență cât mai mare. Și uh, așa cum spunea și domnul raportor, ar trebui să vizeze ajutorul pentru dezvoltare, politica de vecinătate, asistența umanitară, dar și reacția Uniunii Europene uh, la crize și, uh, har domnului, uh, crize avem. Și, în fine, un subiect care este foarte important pentru noi, rezol rezoluția Senatului francez subliniază cât de important e ca acest serviciu pentru acțiunea externă să întrețină relații strânse cu toate parlamentele ale Uniunii. Iată, ca și astăzi. Deci să aibă relații nu numai cu Parlamentul European, care sigur că are o misiune importantă și îl salutăm, însă și cu Parlamentele Naționale, pentru că există și o mare parte, o componentă interguvernamentală și comunitară. S-a vorbit despre un sistem hibrid, ne dorim acest lucru. E o afirmare a unei dorințe politice pentru ca prezența Uniunii Europene să se facă mai mult simțită. Colegul meu, domnul senator uh, Bulo, uh, se va referi la alte aspecte prezente în această rezoluție a Senatului. Noi ne dorim ca acest serviciu să fie o reușită pentru ca ambiția politică să fie uh, cu adevărat exprimată și trebuie să depășim obstacolele, de exemplu, opoziția, problema între relația între Parlamentele Naționale și Parlamentul European în beneficiul Europei. Vă mulțumesc, domnule senator Blanc, mai ales pentru că v-ați respectat timpul alocat. Și acum aș dori să dau cuvântul uh, colegului Leona, colegei Leona Cheres din uh, Senatul Polonez. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! În numele Parlamentului polonez, în numele Senatului polonez, aș dori să subliniez următoarele. Această idee de a crea un uh, serviciu european pentru acțiunea externă este foarte importantă pentru noi. Polonia sprijină proiectul în altei uh, reprezentante, în același timp vicepreședintea Comisiei, care a fost uh, convenit și de Consiliul Cagre în 26 aprilie. Și aș dori să mă refer aici uh, la proiectul de decizie cu privire la funcționarea acestui serviciu. Acest uh, proiect conține idei foarte interesante care sunt împărtășite și de Polonia. Noi considerăm că Serviciul pentru Acțiunea Externă ar trebui să fie o instituție care să aducă valoare adăugată proiectului european, Uniunii Europene, instituțiilor europene, Parlamentului European. Pentru că aceste instituții ar putea să activeze și pe scenă internațională, în mare măsură. Însă, așa cum s-a spus și uh, astăzi, această instituție ar trebui să se bazeze, să pornească de la premisa că ar trebui să existe baze egale, cooperare între statele membre, pe picior de egalitate. Ar trebui să se mențină de asemenea o transparență deplină și în procesul de recrutare a personalului. De asemenea, acest serviciu ar trebui să respecte echilibrul geografic, un uh, principiu foarte important pentru noi. În uh, prezent, în stadiul actual al negocierilor, Polonia salută proiectul de declarație cu privire la cooperarea între înaltul reprezentant și Parlamentul European. Considerăm că reuniunile informale ale uh, șefilor de delegații ai statelor membre, noi aleși, cu uh, deputații din uh, comisiile Parlamentului European reprezintă o idee salutară, pentru că astfel Parlamentul European ar uh, putea să-și facă o imagine mai uh, aprofundată a politicii externe a Uniunii Europene. Însă noi considerăm că trebuie să se acorde și mai multă atenție, să se pună mai mult accentul pe modul în care Parlamentul European ar trebui să-și exercite controlul democratic. La fel ca și reprezentanții înaltului reprezentant, pentru că să nu uităm că înaltul reprezentant ar putea să fie uh, înlocuit cu uh, oficial funcționar de nivel uh, înalt. Il dibattito dei colleghi europei. Mulțumesc reprezentantului Poloniei. Și acum aș dori să dau cuvântul deputatului european, domnul președinte de lor, Franca. Președinte de la Comisie. Mulțumesc. Domnul Delors spunea că construcția europeană este importantă, însă nu trebuie pierdut uh, firul roșu. Domnul ambasador ne-a spus uh, foarte clar care sunt obiectivele care trebuie să ne ghideze în crearea acestui serviciu de acțiune externă. Avem nevoie de un serviciu mai vizibil, mai coerent și mai eficace. Tratatul de la Lisabona indică trecerea de la interguvernamental la comunitar. Prerogativele Parlamentului European sunt indicate în tratat domnul Brock și domnul Verhofstadt uh, l-au explicat clar. Este vorba despre o procedură de consultare și, după cum a explicat foarte bine domnul Brock, Parlamentul European nu va renunța la consultări atât timp cât indicațiile pe care uh, le-a prezentat uh, în domeniile în care are codecizie, atât timp cât aceste indicații nu vor fi respectate. După intervenția doamnei Sauca, aș vrea să vorbesc despre problemele pe care le pune modificarea statutului personalului. Cum nu vreau să intervin încă o dată, aș vrea să pun o întrebare. Aș vrea să știu dacă va exista o limită temporară pe o perioadă de 10 ani sau dacă se va merge dincolo de această limită. În contactele cu Comisia și cu un alt reprezentant vom reuși fără îndoială să depășim toate obstacolele pentru a atinge obiectivele. Domnul Verhofstadt a spus, și sunt de acord, a spus că serviciul acesta trebuie să fie echilibrat. Nu ar trebui să se piardă competențele serviciilor diplomatice naționale. În același timp, avem nevoie de o politică externă și de securitate comună. Singura preocupare pe care aș vrea să o exprim este următoarea. Acest serviciu ar trebui să simplifice, să îmbunătățească lucrurile. Nu ar trebui să le complice, din potrivă. Nu trebuie să devină o arenă de luptă pentru uh, reprezentarea diferitelor uh, puteri aș vrea să îl rog pe domnul ambasador să precizeze calendarul. Dacă am înțeles bine, se dorește un acord politic în luna iulie. Aș vrea să obțin mai multe precizări cu privire la acest calendar. Care sunt așteptările doamnei Ashton în ceea ce privește calendarul? Și ar mai fi și avizul Parlamentului în cadrul procedurii de consultare. Mulțumesc, domnule Salafranca domnul Koskinen din Parlamentul olandez. Finlandez, pardon. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea acestui serviciu este un pas important pentru a crește importanța Uniunii Europene în calitate de partener comercial. înaltul reprezentant și uh, personalul acesta vor avea o contribuție importantă. Este important să se ajungă la un acord cu privire la toate elementele. Este ceea ce s-a subliniat și în prima intervenție. O parte dintre uh, aspectele legate de acest serviciu sunt problematice pentru statele membre. De exemplu, s-a cerut um, răspunderea um, acestui serviciu față de Parlamentul European. Atribuțiile acestui serviciu țin de politica externă și de securitate. Consiliul european uh, își uh, bazează legitimitatea pe uh, cetățenii Uniunii Europene. Vrem să construim o Europa a cetățenilor și asta înseamnă că cetățenii trebuie să poată să fie ajutați de rețeaua consulară a Europei. Trebuie să vedem în ce măsură vom putea să asigurăm acest sprijin. E important de asemenea să existe o bună circulație a informației în beneficiul cetățenilor și al statelor membre. În Uniunea Europeană avem cu toții interesul ca acest serviciu să fie funcțional cât mai curând cu putință. Chiar dacă anumite servicii sunt uh, interguvernamentale, altele vor fi comune. Discuția de astăzi ar trebui să contribuie la o decizie în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! doamna Papkis din, domnul Papkis din Parlamentul Leton. And for this opportunity to have the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă transmit uh, salutări din partea Parlamentului nostru și să vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a fi astăzi aici. Pe scurt, am să vă prezint modul în care vedem noi situația acum. În mare, Parlamentul Leton uh, este interesant este interesat să uh, vadă crearea unui serviciu european de acțiune externă cât mai rapid. Bineînțeles că această instituție trebuie să fie una sui generis și suntem de părere că atât la personal cât și la buget trebuie să existe cât mai multă independență. Am vrea să știm de la domnul Christopherson și de la doamna Ashton despre cum urmează să fie uh, introduși o treime uh, din personal care vor veni din, uh, rep, rep, din statele membre, în, cum vor fi aceștia integrați în serviciu. Rezoluția Parlamentului uh, francez, Senatului francez, uh, ne place foarte mult, mai ales acolo unde este vorba de faptul că extinderea trebuie uh, să vină uh, după alte uh, aspecte mult mai importante, cum ar fi politica economică, uh, combaterea crizei și așa mai departe. În plus, Letonia este de părere că trebuie să se creeze oportunități pentru viitor prin intermediul acestui serviciu pentru creșterea rolului european, însă nu trebuie în același timp să uităm cetățenii europeni și nu trebuie să uităm că există o înstrăinare între cetățenii Uniunii Europene și Uniunea Europeană. Această prăpastie nu se micșorează și trebuie să îmbunătățim ceva. De aceea este important să discutăm uh, posibilitatea acestei rețele consulare care să îi servească pe cetățenii noștri pentru că asta ar fi ceva care ne-ar putea ajuta și în alte privințe și mai ales în ceea ce privește evoluția Uniunii Europene. În plus, am dorit să subliniem faptul că este important să analizăm mai în detaliu Uh, cum, uh, cum vor lucra acești experți naționali detașați. Ne-ar interesa cum va funcționa asta. Mulțumim, domnule Pabrix. Are acum cuvântul Roberto Calcheri. Este raportor din umbră Mulțumesc, domnule președinte. Colegii Brock și Verhofstadt ne-au arătat cum Parlamentul European dorește să intervină la negocieri pentru a-și putea um, apăra drepturile și pentru a se asigura că avem un serviciu eficient. În același timp și metoda comunitară trebuie să fie uh, garantată. Uh, de aceea mă bucură reuniunea de astăzi și sper că în urma acesteia cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale va fi consolidată. Aș dori să fac un apel către Parlamentele Naționale. Noi suntem aliații dumneavoastră naturali în aceste eforturi, pentru că tratatul de la Lisabona ne spune că nu numai rolul Parlamentului European trebuie să fie uh, consolidat, ci că se prevede un fel de a doua cameră legislativă. Acest lucru înseamnă că este foarte importantă colaborarea cu parlamentele naționale. V-am prezentat uh, viziunea noastră care trebuie să fie locul acestui serviciu și anume la comisie, pentru noi ar fi cea mai bună variantă. Știm că există obstacole sau aspecte delicate din punct de vedere istoric și politic, însă grupul nostru dorește să fie unul pragmatic. Și acesta este un motiv în plus pentru a uh, pleda pentru această variantă. Cred că trebuie abordate o serie de aspecte importante. Controlul parlamentar, controlul politic. Asta nu înseamnă că ne implicăm în procesul de decizie uh, ci uh, conform articolelor tratatului de la Lisabona, unde se prevăd uh, niște lucruri foarte speciale, foarte specifice. Așadar, foarte important, controlul parlamentar, parlamentar asupra uh, Serviciului de Acțiune Externă și controlul bugetar. În plus, mai este un punct important, și anume drepturile Uh, în ceea ce privește uh, politica uh, de autonomie. Bineînțeles, susținem acest serviciu care să reunească sub același acoperiș aceleași, toate aceste lucruri, politica de dezvoltare și așa mai departe, însă rolul, rolul comisiei nu trebuie să fie afectat de asta. Știu că uh, domnul Christopherson se implică în această dezbatere și sunt convins că vom găsi o soluție pozitivă. Totul uh, este legat, bineînțeles, și de capacitățile politice ale doamnei înalt reprezentant. Trebuie să ne asigurăm că nu se pune frână din partea Consiliului. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dacă... Dailin. din Bundestagul german. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, sunt, fac parte din uh, Bundestagul german uh, și din Comisia pentru Afaceri Externe a, acestuia. Având în vedere interesele și viziunile diferite în acest sens, reiese că um, modul în care este abordat acest aspect este mai mult decât politic. În calitate de parlamentară, parlamentar al unui stat suveran, pentru mine este foarte important ca politica externă să fie în continuare um, ceva ce noi să putem influența din Bundestagul german și nu uh, nu ne dorim ca uh, politica externă să rămână numai la latitudinea Uniunii Europene. În acest sens, așa cum a fost prevăzut serviciul pentru acțiune externă, este un pas pentru slăbirea uh, competențelor naționale, mai ales având în vedere uh, sentința Curții Constituționale Germane uh, în acest sens. Și bineînțeles, um, este vorba practic de o slăbire a uh, controlului democratic al politicii externe. Structurile militare prevăzute pentru acest serviciu de acțiune externe ar fi ceva unic în întreaga lume și uh, ne face să avem rețineri. În Republica Federală Germană uh, Ministerul de Apărare și Ministerul de Afaceri Externe, din motive foarte bine întemeiate, sunt separate, nu sunt contopite. Este, iată, unul din pilonii pe care se bazează uh, modul în care este structurat uh, statul nostru, un pilon democratic. Mai rămân multe întrebări uh, deschise, începând cu controlul parlamentar um, care trebuie să fie unul eficient și eficace. Și mai rămâne deschisă și întrebarea care vor fi costurile suplimentare cauzate de acest Serviciu European de Acțiune Externă, având în vedere situația financiară din stat, precară din statele membre și din Uniunea Europeană în general. Așadar, ne întrebăm noi, cei din Parlamentul German, cât va costa în plus uh, acest serviciu. Cred că pentru Europa este de fapt un serviciu militarizat care va costa miliarde. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Dagdelen. Dau cuvântul domnului Ribeiro Castro din Portugalia. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După ce l-am ascultat pe domnul Christophersen, eu aș spune că uh, Într-adevăr, lansarea acestui serviciu durează mai mult decât uh, am prevăzut inițial, pentru că uh, competențele sunt foarte importante. Noi am preferit să mergem încet, dar sigur, și să nu să ne pripim și să greșim astfel. Aș dori să vă atrag atenția asupra anumitor aspecte. Mie mi se pare corect, sigur, înțeleg faptul că Parlamentul European Uh, dorește să își facă auzită vocea, însă cred că procedura de con, uh, concertare nu trebuie depășită. E o procedură de concertare și nu de consultare și termenele ar trebui să fie respectate. Și aici aș dori să lansez un uh, apel colegilor din Parlamentul European care sunt implicați în acest proces de consultare, de con, concertare. Aș dori acum să pun câteva întrebări domnului ambasador. Mă întreb dacă serviciul doamnei Ashton intenționează să prevadă vizite în comisiile pentru afacerile externe din parlamentele naționale, pentru că, așa cum s-a spus, e vorba de competența statelor. Antevorbitoarea mea, colega din Germania, a spus acest lucru și pe noi toate aceste evoluții ne îngrijorează. Aș dori să mai spun și că controlul democratic exercitat de către uh, Parlamentul European pune o altă serie de întrebări. Trebuie ca și parlamentele naționale să fie implicate în acest control democratic. Deci noi considerăm că în cursul acestui an, serviciile doamnei Ashton ar trebui să se deplaseze în statele naționale, să se întâlnească cu uh, reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Externe din parlamentele naționale, pentru ca noi să ne facem și noi auziți, să vă prezentăm poziția noastră și să primim, uh, uh, să fim asigurați într-o anumită serie de preocupări. Apoi, în legătură cu alcătuirea acestui serviciu, mă gând, cum va fi format el format? Mă gândesc la, acest, uh, la această trăime ocupată de către funcționari din statele membre. Aș dori să ni se prezinte un bilanț al situației actuale. Apoi, cred că Serviciul pentru Acțiune Externă ar trebui să fie complet să se ocupe de politica de vecinătate, de cooperare, pentru dezvoltare, ajutor umanitar, nu numai pentru că toate aceste componente fac parte din politica externă și deci că ar fi ilogic să avem un serviciu pentru acțiunea externă care să nu se ocupe și de aceste elemente foarte importante, dar și pentru că uh, anumite sectoare, de exemplu comerțul uh, internațional, e de competență comunitară, însă în alte domenii instituțiile europene și statele membre au înregistrat progrese foarte importante și ar fi păcat ca ele să fie pierdute. Deci aș dori să știu cum toate aceste elemente se regăsesc în noul serviciu. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule Ribeiro Castro. Are avut acum cuvântul doamna Luna Cec, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru grupul uh, nostru al verzilor este foarte important ca acest serviciu comun uh, de acțiune externă să fie unul ambițios, care să urmărească obiectivele noastre, mai ales cele cu privire la drepturile omului și combaterea sărăciei, uh, mai, și mai ales să le promoveze în uh, statele terțe. De aceea ne bucură faptul că au venit membrii parlamentelor naționale și uh, Um, în plus, aș vrea să subliniez ceea ce au spus unii membri ai Parlamentelor Naționale, uh, și anume uh, cu privire la serviciile consulare care ar trebui să se uh, adreseze cetățenilor. Eu am fost și parlamentar în Austria timp de 10 ani și de aceea înțeleg foarte bine când colegii spun că trebuie să fim aliați um, noi cei din Parlamentul European și cei din Parlamentele Naționale când uh, unii dintre dumneavoastră spun totuși că uh, li se ia puterea parlamentelor naționale, cum a spus uh, colega din Bundestagul german, că nu vor mai putea uh, decide asupra intervențiilor militare, îmi pare rău, dar pur și simplu nu aveți dreptate. Nu este corect. Știu acest lucru uh, pentru că noi am luptat tocmai pentru acest drept al parlamentelor naționale de a decide în acest sens. Dar acum, în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, este vorba de un serviciu care trebuie să se ocupe de foarte multe lucruri, de politica de vecinătate, de ajutorul umanitar, de politica externă, dar în același timp ă, trebuie să ne asigurăm că ă, competențele pentru dezvoltare rămân la comisarul pentru dezvoltare. Apoi mai sunt unele puncte importante. Avem nevoie de un Uh, directorat general în acest serviciu pentru uh, managementul conflictelor și uh, asigurarea păcii. Acest serviciu trebuie să, să facă parte din serviciul de acțiune externă. Apoi trebuie să avem o un tratament și o distribuție egală între bărbați și femei în acest serviciu. Știm asta și din Parlament, uh, femeile sunt mult prea puțin reprezentate. Iată, avem și o aliată în doamna Ashton, dar trebuie să fie un principiu care să stea la uh, baza uh, politicii de angajare. Apoi, în ceea ce privește drepturile omului, avem nevoie de o ancorare a drepturilor omului în um, în acest serviciu de acțiune externă să fie practic la baza acțiunilor acestui serviciu. În plus, sprijinim solicitările domnului Brock și ale domnului Verhofstadt, mai ales în ceea ce privește secțiunea 3 a bugetului, pentru că este vorba de coerență. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Lunacek. Domnul Dalaras din Parlamentul Grec. Două, trei minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea acestui serviciu pentru acțiune externă reprezintă o etapă foarte importantă pentru construcția europeană. În acest în această fază de uh, restructurare generală și în acest context de criză generalizată. Și aici uh, serviciul ar putea juca un rol foarte important, mai ales în combaterea sărăciei. E o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În calitate de parlamentar grec, aș dori să vă atrag atenția asupra mai multor aspecte. Acest serviciu ar trebui să funcționeze în mod foarte transparent atât în ce privește funcționarii săi, uh, personalul, dar și uh, uh, referitor la competențele sale. Suntem de acord cu acest principiu al unei reprezentări echilibrate între părți. De asemenea, această acest organism ar trebui să țină cont și de principiul echilibrului geografic, pentru ca toate statele membre să fie reprezentate, fără ca unele să fie răsate deoparte. Pentru ca el să fie cât mai eficient, ar trebui să existe și mecanisme de comunicare rapidă între Comisia Europeană, statele membre, Parlamentul European, care, de altfel, să nu uităm, are și prerogative bugetare în cadrul procedurii de codecizie. Ar trebui să se evite fenomene precum întârzieri în procesul decizional, care ar risca nu numai să submineze uh, funcționarea acestei, acestui nou organism, dar și funcționarea Uniunii Europene. Cred că acest serviciu ar trebui să coopereze nu numai cu instituțiile Uniunii Europene, ci și cu toate statele membre. și această cooperare ar trebui să fie temelia funcționării sale și astfel uh, rolul noului serviciu ar putea să fie întărit, care, așa cum am spus, va avea de jucat un rol foarte important în uh, chestiuni de actualitate foarte importante, mai ales în contextul de criză prin care trecem. Vă mulțumesc, doamnă Dalara. Are acum cuvântul domnul Lambertodini Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul Italian, 3 minute. Thank you, uh, President. Uh, although, uh, we all... Mulțumesc, domnule președinte. Deși în această adunare cu toții avem privilegiul să ne exprimăm în limba maternă, eu optez pentru limba engleză, care este una dintre cele două limbi de lucru ale Uniunii Europene. Aș dori să mă refer la ce spuneau uh, domnii Brock, Verhofstadt și Christofsen. Aș dori în primul rând să spun că Faptul că vom avea un serviciu de, diplomatic nu va însemna automat că vom avea și o politică externă sau o diplomație. Cine va configura această politică? Uh, Mă întreb dacă funcționarii care vor face parte din acest serviciu vor configura poliția, uh, po, politica externă sau vor executa decizii luate altundeva, de exemplu, de către Consiliul de uh, Ministri, uh, care va lua deciziile cele mai importante. O primă observație. Apoi, în al doilea rând, recunoaștem și suntem de acord cu faptul că acest serviciu trebuie să fie un serviciu sui generis și nu o nouă instituție. Însă, un serviciu cu o autoritate proprie în ce privește bugetul și personalul. Însă, domnul Brock a spus pe drept cuvânt în ce privește răspunderea democratică sau controlul democratic. Acordul de tip gentleman între Consiliu și înaltul reprezentant și Parlamentul European nu este suficient. Cred că acest lucru ar trebui să se regăsească negru pe alb într-un document, deși nu e vorba de o problemă interinstituțională, dar trebuie să fie clarificată. De exemplu, în declarația făcută de înaltul reprezentant cu privire la răspunderea politică, da, se spune că înaltul reprezentant va ține cont de uh, uh, poziția Parlamentului în uh, chestiunile cele mai importante. Acest document ar trebui să fie un document oficial care să reglementeze relațiile într-un fel sau altul. Și mai ales în ceea ce privește competențele, atribuțiile, se spune că Parlamentul va fi consultat pentru chestiuni care sunt finanțate din bugetul european. Cred că Parlamentul ar trebui să fie consultat pentru toate atribuțiile, pentru că Uh, misiunile militare finanțate de către statele membre nu fac parte din politica, fac sau nu fac parte din politica externă. Deci cred că Parlamentul ar trebui să fie consultat în toate domeniile, pentru toate misiunile. Domnul Brock a mai spus, ne-a explicat cum, uh, sau a întrebat cum va fi exercitat controlul democratic când un altul reprezentant nu este disponibil. E un aspect cheie doar altul reprezentant este ales. Nu putem să uh, acceptăm la Parlament în alți funcționari. Nu e suficient. În altul reprezentant ar trebui să uh, fie prezent când se consultă cu Parlamentul European. Domnule Verhofstadt, suntem de acord că serviciul trebuie să fie cât mai ambițios cu putință, dar ar trebui să fie un uh, serviciu mai eficient și nu un serviciu cu o funcționare îngreunată. Uh, nu numai de dragul banilor la care se referea un, coliciu, un coleg din Germania, ci și uh, de dragul eficienței. Nu ar trebui să copieze sistemul administrativ sau organizarea administrativă practicată în Europeană. De exemplu, toate serviciile externe ale Comisiei ar trebui să rămână în cadrul Comisiei, nu ar trebui să fie integrate în serviciu. E nevoie de o mai bună coordonare și, până la urmă, înaltul reprezentant este vicepreședintele Comisiei și, deci, poate să uh, conducă în această funcție acest serviciu fără uh, o nouă povară birocratică. Cred că, în fine, domnule președinte, acești uh, specialiști Uh, care sunt uh, da, detașați trebuie să fie pregătiți, uh, mai ales în domeniul diplomației, pentru că nu au fost pregătiți pentru acest domeniu. Deci, serviciu, avem nevoie de un serviciu de pregătire pentru diplomații europeni. Iată observațiile mele. Nu am timp suficient pentru a-mi termina intervenția. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Daf, trei minute. Uh, um... Domnule președinte, Tratatul ne va încuraja să îmbunătățim calitatea și frecvența colaborării între nivelurile parlamentare. Nu impune obligații și cred că trebuie să ne consultăm înainte de a stabili o formulă adecvată. Este clar că trebuie să instituim un for care să poată primi și examina propunerile făcute de președintele Van Rompuy și de Catherine Ashton. Pentru că ei sunt cei care sunt însărcinați cu politica externă și de securitate. Cred că unii colegi au fost destul de selectivi în interpretarea tratatului. Cathy Ashton nu răspunde doar de politica externă și de securitate comună. Răspunde și de coordonarea tuturor activităților externe ale Uniunii Europene. Și Serviciul European de Acțiune Externă are menirea de a o ajuta pe Cathy Ashton ar trebui, deci, să avem uh, o abordare cuprinzătoare atunci când interpretăm tratatul. Domnul Ribeiro Castro mi s-a părut că sugerează că Cathy Ashton ar trebui să călătorească pentru a vorbi în fața 27 de parlamente naționale. Pot să-i spun că este complet uh, impractic să-i cerem să se deplaseze în toată lumea și să fie prezentă și la Bruxelles. Nu ar avea cum să fie în slujba democrației parlamentare dacă s-ar uh, împărți între 27 de parlamente naționale plus plus Parlamentul European. Ar trebui, deci, să continuăm să reflectăm la care ar fi cea mai bună abordare a acestei uh, colaborări parlamentare. Mulțumesc, domnule Daf. Domnul Stilianides din partea Parlamentului Cipriot, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru invitație. După intervenția domnului Dini, nu mai e mare lucru de spus. Aș completa doar uh, intervenția sa cu câteva idei. Mi se pare că suntem cu toții de acord că acest serviciu trebuie să fie autonom. Un serviciu sui generis. Un serviciu care va fi evaluat în funcție de eficacitate, în funcție de coerența acțiunii sale și în funcție de felul în care își îndeplinește rolul. Pentru că dacă se limitează la ajutoarele umanitare, cu tot respectul pe care îl avem pentru această misiune a sa, serviciul nu își va îndeplini misiunea pentru care a fost creat. În ceea ce privește propunerile domnului Brock, ale domnului Verhofstadt și uh, propunerea expusă de domnul Dini, aceste propuneri stabilesc cadrul necesar pentru a garanta eficacitatea acestui serviciu. În ceea ce privește coerența acestei, uh, acțiunii acestui serviciu, ea este legată și de acțiunea Parlamentelor Naționale și de acțiunea Ministerelor uh, Naționale. Am dezbătut uh, crearea acestui serviciu în Parlamentul Național și credem că propunerile inițiale sunt bune, mai ales în ceea ce privește uh, componența serviciului. Problema care riscă să apară este aceea unei opoziții între poziția guvernamentală și cea interguvernamentală, dar cred că parlamentele ar putea să reechilibreze situația. Considerăm de asemenea că acest serviciu ar putea să doteze Uniunea Europeană cu un adevărat rol politic și ar trebui să eh, sporească puterea sa politică. Mulțumesc! domnul Vondra din Republica Cehă pentru 3 minute. Ea deve schiacciare you have uh, to thank you very much. I think uh, it's important to include the national parliament. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu ne așteptăm ca un altul reprezentant să se deplaseze în toate statele membre, dar dacă eu pot să vin uh, aici câteva ore, uh, chiar dacă în țara mea au loc uh, discuții în cadrul coaliției, cred că și domnia sa se poate deplasa. Susțin propunerile făcute. Există două elemente cheie competiția pentru uh, putere și uh, bani între instituții, ne place sau nu, suntem într-o democrație și, de asemenea, există sentimentul că ne presează timpul și că trebuie să demonstrăm că avem o politică externă și de securitate comună reală, că Uniunea Europeană este un actor real. E de înțeles, dar cred că important să asigurăm calitatea discuțiilor. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre reprezentare. Sunt de acord cu Lamberto Dini, cred că ar trebui să vorbim în engleză sau în franceză și să avem uh, interacțiuni reale. Pe de altă parte, este importantă și uh, problema responsabilizării. Este serviciul nostru că francezii se tem să, că nu sunt suficient reprezentați. Ce mai putem spune atunci despre celelalte state membre? S-a vorbit despre un echilibru geografic adecvat? Eu mă aștept la și mai mult. Nu știu de ce nu s-a luptat pentru asta. Eu aș fi pentru formula găsită după extinderea din 2004, pentru că a contribuit la un echilibru geografic adecvat. Chiar dacă suntem departe de uh, ceea ce ne-am dorit să vedem. În sfârșit, în ceea ce privește extinderea, unii consideră că ar trebui să țină de competențele serviciului, însă cred că dacă vrem să vorbim serios, despre extindere, trebuie să recunoaștem că e vorba despre o chestiune internă. Grazie, onorevole eh, Vondra. La parola al colega Tannock per trei minuti. Uh, thank you, Chair. Domnul Tannock, trei minute. Mulțumesc. Grupul meu reprezintă anumite vederi minoritare în Parlamentul European ceea ce nu este surprinzător având în vedere că conservatorii britanici au fost împotriva tratatului de Lisabona și împotriva serviciului, însă acum suntem într-un guvern de coaliție și suntem mai pragmatici. Credem, bineînțeles, că serviciul acesta ar trebui să fie în special interguvernamental, să acționeze prin uh, unanimitate și să fie ghidat de Consiliu, mai ales atunci când vine vorba despre uh, politica externă și de securitate de Uh, comună. Nu am vrea să fie uh, integrat într-o comisie supranațională. Este însă complicat pentru că acest serviciu uh, se va ocupa și de extindere și de politica de vecinătate. Sunt politici externe, dar și politici ce țin de Comisia Europeană. De asemenea, se va ocupa de ajutorul umanitar, care ține foarte mult de competențele Comisiei. Uh, și uh, rolul Parlamentului European este mixt. Pe de o parte avem uh, declarația din Tratatul de la Lisabona, care spune că nu avem noi puteri în PESA. Pe de altă parte avem putere de control bugetar asupra Serviciului de Acțiune Externă și avem putere de codecizie asupra regulamentului personalului și am obținut uh, din partea înaltului reprezentat, reprezentant dreptul de facto de a monitoriza uh, înaltul reprezentant uh, înaintea numirilor cheie și am deja am intervievat deja candidați. Și acești uh, candidați se au uh, fost confirmați în uh, Parlament. În orice, me, în orice caz, grupul meu preferă un serviciu sui generis cu uh, un buget propriu și nu un serviciu care ar fi integrat în comisie. Grupul meu dezbate încă chestiunea echilibrului geografic și chestiunea cotelor. Partidul meu consideră că dacă s-ar institui cote, s-ar submina calitatea serviciului și, din punctul meu de vedere, ar fi absurd să nu trimitem un candidat britanic uh, care vorbește chineză în China și să trimitem un alt candidat care vorbește patru limbi, dar nu vorbește chineza. Mă atrage foarte mult ideea unor uh, adjuncți ai uh, înaltului reprezentant, uh, în așa fel încât să se asigure un echilibru politic și acești adjuncți uh, ar asigura un echilibru al puterilor. La ora actuală, cei care se ocupă de aceste chestiuni nu sunt suficient de la curent cu echilibrul puterilor. Mă îngrijorează serviciul consular. Este interesant uh, pentru țările mici și sunt de acord cu domnul Bero Castro în privința faptului că parlamentele naționale trebuie implicate, mai ales după ce s-a dizolvat uh, adunarea parlamentară această chestiune este complexă și trebuie să ajungem la un acord bun pentru că va configura politica europeană în următoarea generație. Vă mulțumesc. La parola al colega Valken. Mulțumesc, domnule Tanăc. Colegul Valkins, din regatul uh, țărilor de jos. mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea acordată de a face schimb de opinii cu privire la crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Și noi avem o serie întreagă de întrebări cu privire la distribuția competențelor și responsabilităților între doamna înalt reprezentant, serviciu și uh, comisar, mai ales comisarul pentru dezvoltare. Noi suntem de părere că este esențială o abordare uh, cuprinzătoare și integrată, dar asta într-un uh, cadru uh, și um, într-un cadru și interguvernamental. Este important ca uh, uh, echilibrul interinstituțional să fie păstrat. Parlamentele naționale trebuie să poată să își uh, exercite influența asupra guvernelor naționale. În plus, este important faptul că regatul țărilor de jos are ambiții în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și ne-ar bucura să putem uh, lucra în colaborare în acest sens, mai ales având în vedere uh, dreptul de codecizie al Parlamentului European. Este vorba de munca practică de aplicare. Acest serviciu trebuie să lucreze foarte eficient și nu trebuie să uh, devină totul o chestiune de luptă pentru putere. Mulțumim, domnule Valkin, spune președintele. Domnul Colaten, Co domnul Corlețeanu, din România. Domnule președinte, permiteți-mi să mă exprim în limba română. În primul rând, din punctul de vedere al Senatului României și al Parlamentului României, salutăm ideea organizării uh, acestei conferințe. Este într-adevăr momentul oportun. Unul din uh, obiectivele esențiale, așa cum uh, îl vedem și noi la București, este acela ca Serviciul de Acțiune, acțiune Externă să fie un sistem funcțional, coerent, care să permită realmente o voce comună a acțiunii externe a Uniunii Europene. Acest lucru uh, presupune însă o serie de condiții cumulative pe care aș dori foarte rapid să le trec în revistă. În primul rând, așa cum s-a mai spus, uh, și noi susținem un uh, serviciu de acțiune externă autonom, plasat echidistant din punctul de vedere al bugetului și personalului, atât în raport cu Comisia, cât și cu Consiliul. În al doilea rând, toate statele membre trebuie să se simtă confortabil cu noua structură a serviciului, având sentimentul de reprezentare adecvată în cadrul acestuia. Astfel, altfel, eh, riscăm ca acesta să continue să își promoveze interesele cu prioritate în cadrul bilateral și ca atare ratarea atingerii obiectivului unei coerențe și consistențe crescute a acțiunii comune externe a Uniunii Europene. Eh, de asemenea, suntem de acord cu opinia deja menționată că recrutarea personalului trebuie făcută printr-o procedură transparentă, cu reguli, condiții și cerințe clare principiile meritului și echilibrului geografic trebuie deopotrivă respectate. Toate cele trei categorii de personal trebuie să fie tratate în mod egal, cu aceleași drepturi și îndatoriri. Pe de altă parte, eh, și la nivelul Parlamentului Român, reiterăm interesul pentru lansarea rapidă a serviciului. Este important ca atât decizia cât și regulamentele conexe și bugetul rectificativ să fie agreate în același timp cât mai curând posibil. Voi face câteva scurte comentarii în legătură cu rolul Parlamentului, un subiect într-adevăr complex și discutat, rolul Parlamentului European. Din acest punct de vedere, noi considerăm că este nevoie să ajungem la un echilibru corect între interesele legitime, democratice, ca Parlamentul European și adaug și eu parlamentele naționale să aibă un cuvânt de spus și respectiv ceea ce scrie în tratat, competența menționată în tratat. Din acest punct de vedere, noi considerăm că interesele Parlamentului European și Parlamentelor Naționale sunt legitime, însă ambițiile instituționale ale tuturor actorilor trebuie să fie moderate de dorința de a avea un sistem funcțional în mod efectiv. Închei spunând că cel puțin politica de vecinătate, dacă nu și procesul de extindere, trebuie să facă parte din uh, Serviciul de Acțiune Externă, mai ales că resimțim nevoia adesea unor evaluări ceva mai politice, de ordin mai strategic, nu doar cele strict tehnice, în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corlețean. Domnul Șulț, acum trei minute. Danke, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut um, această reuniune de astăzi cu reprezentanții parlamentelor naționale. Cred că aceasta ne arată direcția uh, și anume că în viitor va trebui să gândim uh, împreună și să colaborăm uh, în ceea ce privește politica de afaceri externe, trebuie să încetăm să ne gândim la nivel național sau la nivel european și să ne batem cine are mai multe competențe. Cred că trebuie să uh, cooperăm. Din acest punct de vedere, aș dori să fiu de acord cu colegul din Finlanda, care spunea că acest serviciu trebuie să fie deschis către cetățeni trebuie să uh, fie un serviciu pe care cetățenii să-l înțeleagă și, cărora să, uh, și care să fie util cetățenilor. De aceea, democrația, transparența și uh, problema codeciziei uh, sunt aspecte esențiale, centrale pentru acest serviciu. S-a pus întrebarea cum va fi stabilit conținutul politicii externe europene în viitor. Și cred că aici trebuie să Uh, luăm acest punct uh, în considerare când structurăm serviciul. Uniunea Europeană trebuie să fie un partener al Uniunea Europeană trebuie să lupte împotriva uh, sărăciei, trebuie să lupte pentru uh, soluționări civile și pașnice la conflicte. Și toate aceste lucruri trebuie să influențeze structurarea uh, Serviciului de Acțiune Externă. Până acum nu este clar cum se va aplica, cum prin intermediul uh, doamnei Ashton se, vor, se va structura acest serviciu pentru a uh, fi aplicate și uh, puse în practică aceste obiective și aceste dorințe. După cum spuneau și domnul Brock și domnul Verhofstadt, este vorba de asigurarea controlului uh, a uh, politicii externe prin intermediul Parlamentului European și prin intermediul Parlamentelor Naționale. Este nevoie în viitor de o colaborare mult mai strânsă între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Aș dori să-l întreb pe domnul uh, Christopherson cum anume, într-un caz de conflict, de exemplu, urmează să se găsească o soluție fără uh, domeniile, politicele, domeniile politice comunitarizate, fără ca acestea să, de, să ajungă la nivel interguvernamental. Vă mulțumim, domnule Schulz. un reprezentant al Parlamentului Slovac acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea și domnul Dini, voi folosi o limbă oficială a Uniunii Europene, franceză, sau limbă de conversație, dacă doriți. Eh, eh, eh, Premièrement, excusez-moi de le dire, déploré l'absence de Madame Ashton. Îmi pare rău și mie că doamna Ashton nu participă la reuniunea din această dimineață. Am ascultat cu mare interes uh, expunerea domnului Christopherson, însă, cu cât uh, dezbaterea progresează, cu cât uh, se pun mai multe probleme și cred că ar fi bine dacă doamna Ashton ar asculta chiar aici problemele pe care le avem noi, n-ar fi nevoie să uh, meargă în uh, toate statele membre uh, peste voi și mări, ci ar putea veni pur și simplu aici personal să audă ce avem noi de spus despre acest serviciu care e pe punctul de a fi creat. Eu aș dori să subliniez că dorința politică a celor 27 de state membre de a institui un serviciu pentru acțiunea externă, deci această dorință mi se pare pur și simplu salutară. Mi-am uh, însușit observațiile doamnei Dardelen din Germania sau ale domnului uh, Ribero Castro, dar și ale domnului Lambertini, ce aș dori să-i spun domnului Daf? Bineînțeles că doamna reprezentant nu poate fi peste tot și nicăieri, dar uh, totuși ar trebui să-și planifice puțin mai bine prezența în uh, statele membre în mod uh, sistematic pentru ca ea să poată să uh, Uh, fie pusă la curent în legătură cu ce statele membre cred despre serviciul său diplomatic. Și în încheiere aș dori să subliniez faptul că noi, în acest caz noi, slovacii, dorim ca toată lumea să fie reprezentată din punct de vedere geografic. Nu vorbesc de... Nu aș dori să se vorbească despre țări mici, țări mici care ar putea să fie pur și simplu uh, în, uh, înecate de către marile state membre ale Uniunii Europene. Salut această inițiativă și sper că ea va aduce puțină pace pe uh, mapa mondul nostru minunat care este Pământul. Foarte bine, mai avem încă două intervenții Domnul Castro dorește cuvântul pentru un minut pentru a da replica domnului Daf și un minut doamna Muniț. Vă rog. Uh, thank you, Chairman. Uh, it's just to clarify my... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru a clarifica intervenția pe care am avut-o înainte. În primul rând, n-am spus că doamna Ashton este obligată să meargă în fața Parlamentului European. Eu am recomandat să fac uh, și în fața parlamentelor naționale. I-am recomandat să facă asta dacă are timp. În plus, nu este necesar să meargă dâns dumnea ei în persoană. Există multe persoane din serviciul ei care ar putea să meargă la nivelul statelor membre să discute cu oamenii de la fața locului. Bineînțeles că mi-ar fi plăcut ca doamna Ashton să fie alături de noi astăzi. Ar fi fost frumos. Mulțumesc. Onorevole Ribero Castro, onorevole... Mulțumim, doamna Muniz, un minut. Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba spaniolă, pentru că și aceasta ar urma să fie una din limbile de lucru ale Serviciului de Acțiune Externă. O întrebare concretă către domnul Christopherson. În calitatea mea de președinte al grupului de lucru pentru prevenirea um, conflictelor, articolul 7.3 al, a propunerii prevede că planificarea pentru măsuri de reacție la crize, conform articolului 3 al instrumentului de uh, stabilitate, să fie trecute în alt domeniu. Planificarea la RELEX și RELEX 2 nu urmează să fie trecut în alt sector. Ceea ce înseamnă că uh, Consiliul s-ar ocupa de asta și ar, ar ține de securitate. Însă, dacă se face acest transfer, atunci nu este suficient. Pentru că nu Consiliul ar trebui să se ocupe de asta. Consiliul face, are competențe mult mai restrânse aici. Și, în plus, mă uimește uh, o rezoluție a Senatului francez din 21 mai care spunea că tratatele nu dau competențe Parlamentului European pentru a se, uh, a se exprima uh, cu privire la um, serviciul de acțiune externe. În plus, aș dori să salut toate doamnele din uh, Arabia Saudită, dar nu erau, nu făceau parte din delegație femeie. Îi dau cuvântul uh, ambasadorului Christopherson. Am să vă rog să vă rezumați la 10 minute timp de intervenție. Știu că este dificil, dar și au existat foarte multe întrebări și observații, dar poate puteți numai să răspundeți la întrebări și să uh, prevedem apoi uh, observațiile în protocol. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apreciez și comentariile și întrebările. Nu voi interpreta prea mult comentariile din partea parlamentelor naționale, dar trebuie să spun că, în principiu, mi se pare că găsim în rândul parlamentelor naționale sprijin pentru ceea ce am propus. În primul rând, au existat o serie de comentarii cu privire la relațiile cu parlamentele naționale. În acest sens, aș dori să vă reamintesc de faptul că doamna Ashton a fost prezentă la Madrid în februarie la um, o reuniune a um, președinților de comisii și a promis că va veni în fața acestui grup la fiecare șase luni. Este un prim pas, bineînțeles. Bineînțeles că și dumneai ar fi plăcut să fie alături de noi astăzi, dar este la un summit internațional. Este puțin dificil să se împartă în atâtea locuri în astfel de ocazii. Cu privire la întrebările uh, ce se refereau la oficialii serviciului care să fie la dispoziția parlamentelor naționale. Aici pot să vă dau un răspuns foarte clar. În noua structură va exista un serviciu care se va ocupa de relațiile cu Parlamentul European și de relațiile cu parlamentele naționale. Nu mi se pare că există vreo dificultate ca um, funcționarii serviciului să vină în fața parlamentelor naționale din timp în timp pentru a oferi informații. Acesta nu este control parlamentar, dar este cel puțin o formă de a se asigura o mai mare transparență cu privire la activitatea serviciului. Pe de altă parte, însă, Cred că parlamentele naționale joacă un rol foarte important din punct de vedere politic, mai ales când este vorba de politica externă uh, și când este vorba de serviciul de acțiune externă. Parlamentele naționale fac parte din politica externă, care este în continuare în mâinile Consiliului și a Parlamentelor Naționale. Și mă refer aici uh, mai ales la acțiunile ce țin de securitate și apărare. S-au pus o serie de întrebări cu privire la cât de ambițios trebuie să fie acest serviciu, cât trebuie să cuprindă el. După cum spunea și domnul Dini, cred că există o limită uh, a uh, competențelor care pot fi incluse aici. Dacă am vrea să includem toate uh, domeniile de politică ce au de a face cu politica externă, s-ar include practic toată comisia în acest serviciu. Mulți oameni spun că cel mai uh, important aspect ce ține de politica externă în ziua de azi este politica energetică. Bineînțeles, uh, climatul este foarte important și alte domenii. Deci, unele lucruri trebuie să rămână totuși la un anumit nivel. Noi am hotărât să propunem următoarea formulare să fie un serviciu care să includă unele dintre aspectele importante din politica de dezvoltare, dar să păstrăm și un comisar de dezvoltare independent, serviciul, de fapt, va fi serviciul care uh, va servi și uh, comisarului, va înlocui comisarul pentru politica de ve vecinătate. Cred că este important să știm că acest serviciu nu este un serviciu pentru doamna Ashton. Uh, este un serviciu pentru întreaga comisie și pentru celelalte instituții, inclusiv Parlamentul European. Să vă dau un exemplu, cum ar fi asistența umanitară. Dacă ne uităm la situația din Haiti, de exemplu, am putut vedea că o serie de instrumente care ar fi sub serviciul de acțiune externă au fost puse la dispoziția acțiunii Uniunii Europene în Haiti. Dar asta nu înseamnă că totul trebuie să fie inclus în acest uh, serviciu. Unele crize, unele crize politice mai ales, ar putea să fie am putea să uh, avem o structură separată care să se ocupe de asta. În ceea ce privește uh, intervențiile militare, am discutat despre o capacitate uh, civilă militară în intermediul în interiorul acestui serviciu. Și cred că este unul dintre marile avantaje. Cred că este unul din domeniile în care Uniunea Europeană poate să facă lucruri pe care nu mulți le pot face în întreaga lume. Este o, com- o combinație de acțiune civilă și militară. Am văzut uh, de-a lungul anilor că o astfel de abordare poate să ajute la uh, implementarea politicilor ONU în diferite părți ale lumii. au existat și o serie de întrebări ce se referau la costuri. Primul comentariu pe care aș dori să-l fac cu privire la costuri este următorul. În ziua de astăzi avem la dispoziția politicii externe a Uniunii Europene o serie de deci un număr de personal în comisie și în secretariatul Consiliului. Dar avem și oameni angajați de către președințiile rotative care sunt la dispoziția um, politicii externe. Toate delegațiile de la Bruxelles, uh, când preiau președinția, angajează uh, personal nou. Dar nu numai la Bruxelles, ci și la New York sau la Geneva. Când vorbim așadar despre neutralitate bugetară, nu putem să vedem acest lucru ca un exercițiu mm, strict european, ci este vorba de toate resursele puse la dispoziția politicii externe a Uniunii Europene. Este clar, acum că noi trebuie să preluăm toate aceste acțiuni, acum că serviciul trebuie să prezideze asupra diferitelor grupuri. Acum că noi trebuie să coordonăm uh, delegațiile în multe cazuri, vom avea nevoie de personal nou. Este foarte clar că în câțiva ani vom solicita mai mult personal. Însă, de multe ori, acest personal va înlocui personalul național care era pus la dispoziția politicii externe înainte. Acest personal suplimentar va fi și unul dintre moduri prin care am vrea să ne asigurăm că cel târziu până în 2013 vom uh, avea cel puțin o treime uh, din uh, personalul serviciului uh, care să vină din statele membre. Bineînțeles, vor exista și uh, transformarea unor uh, posturi de experți naționali în uh, posturi de funcționar pentru acest uh, serviciu. S-a pus întrebarea cu privire la cât timp ar putea să rămână în serviciu diplomației de la nivel național. Propunerea noastră este că, în realitate, să fie de până la 10 ani, însă aș vrea să adaug faptul că este un aspect care ar trebui să fie discutat pe măsură ce trece timpul, pentru că eu cred că nu putem construi un serviciu pe termen lung compus în totalitatea sa din persoane care vin și pleacă. Cred că aici uh, ar trebui cel puțin să discutăm acest aspect când ajungem la revizuirea din 2013. Domnul Dini a solicitat consolidarea declarației cu privire la răspunderea politică. Aș spune că elementele diferite pe care le găsiți în această declarație vor trebui să fie traduse în text juridic. Există un acord interinstituțional care va uh, stabili asta și care va trebui să fie revizuit în acest sens. Dar va exista un statut juridic pentru aceste elemente în viitor. Aș mai dori să adaug faptul că unul din efectele pozitive al, a cooperării pe care am avut-o cu Parlamentul European în ultima lună este că la decizia finală pe care o vom adopta, cu siguranță vor exista un minim de elemente ce țin de um, buget și de descărcarea bugetară și de control bugetar. Noi vom încerca să facem tot ce putem în ceea ce privește controlul bugetar pentru a fi cât se poate de transparenți și pentru a ne supune descărcării uh, Parlamentului, așa cum o face Comisia astăzi. Mai aveam multe întrebări la care să răspund, dar văd că timpul meu a expirat. Mulțumesc, vă mulțumesc uh, și pentru că v-ați uh, respectat timpul de vorbire și ați încheiat, chiar dacă nu ați reușit să răspundeți la toate întrebările. Dar uh, suntem sub presiunea timpului și aș dori să-mi cer scuze și de la toți colegii și colegele care au dorit să ia cuvântul, dar nu au apucat. Noi vom păstra această listă pentru că mai avem o dezbatere. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Avem o reprezentantă din partea Comisiei, uh, doamna Iren Suca, ce ne va prezenta cadrul juridic pentru uh, Serviciul de Acțiune Externă. Am să vă rog să, vă, uh, să vă rezumați la 10 minute. Așa cum spunea și domnul uh, Cristefosan, instituirea acestui serviciu pentru acțiune externă necesită anumite instrumente legislative, amendarea regulamentului și condițiile de desfășurare pentru ceilalți uh, funcționari. Aceste amendamente se vor face în conformitate cu procedura ordinară legislativă. Parlamentul European va fi pe deplin implicat. Înainte de a vorbi despre chestiunile de fond, aș dori să vă fac o actualizare a situației, uh, mai ales între privește propunerea Comisiei. Am finalizat uh, dezbaterile cu sindicatele. Textul e acum discutat uh, uh, de Comitetul pentru uh, Personal, care include reprezentanții ai sindicatelor și ai personalului din toate instituțiile. Comitetul trebuie să publice avizul mâine și Comisia speră să adopte săptămâna viitoare, 9 iunie, propunerea definitivă și după aceea sigur că va interveni propunerea obice- obișnuită de consultare. Deci propunerea, propunerii înspre Parlament și Consiliu se aplică. Aș dori să clarific faptul că regulamentul de personal reprezintă cadrul de bază în cadrul căruia uh, politica de personal a Serviciului pentru Acțiune Externă va activa. Ceea ce înseamnă că în altul reprezentant va trebui să ia măsuri de implementare pentru ca această propunere să devină funcțională. În ceea ce privește conținutul, acestor amendamente propuse. Cred că ce este foarte important este articolul 27 din tratat cu privire, tratatul uh, privind Uniunea Europeană. În conformitate cu acest articol, serviciul trebuie să uh, fie constituit din funcționari de la Secretariatul General al Consiliului, de la Comisie și personal detașat din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre. Deci, este foarte important să ne asigurăm că personalul care vine din aceste trei surse este tratat exact la fel. Ceea ce înseamnă că atunci când vom modifica, când vom amenda regulamentul de personal, trebuie să ne asigurăm că Consiliul, Comisia și uh, oficialii naționali, experții naționali sunt uh, tratați la fel. Deci, nu vom acorda prioritate candidaților interni sau candidaților din alte instituții când vom publica posturile vacante. Dacă am înțeles bine ce spunea domnul Christopherson, noi pentru a asigură o reprezentare adecvată pentru uh, experții din serviciile naționale până în 30 iunie 2013, în această fază startup de lansare, vom lua măsuri speciale pentru a înlesni integrarea acestora. Ceea ce înseamnă că în cazul în care avem uh, posturi libere, dacă trebuie să integrăm acești experți, ei vor primi prioritate în cazul în care uh, avem uh, calificări pregătire asemănătoare. După această fază care, așa cum spuneam, se va finaliza în 30 iunie 2013, vom acorda acces egal, egal și funcționarilor din celelalte instituții europene. Aș dori eh, să discut și problema eh, acestor experți care vin din serviciile eh, naționale diplomatice. Pentru ca ei să fie integrați în serviciul nostru, creăm o categorie specială de agenți temporari. Această categorie va uh, fi asemănătoare pe cât posibil cu uh, statutul de funcționar. Deci vor avea aceleași drepturi și aceleași obligații ca și funcționarii. Durata contractelor e prevăzută să fie pentru uh, început pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de renoire de încă patru ani, cu condiția ca statele membre sau membrul stat, stat, uh, statul membru vizat să-și fi dat acordul. În prima zi, așa cum stipulează și decizia Consiliului, anumite entități, atât de la Consiliu cât și de la Comisie, vor fi uh, transferate în serviciul nostru. Deci posturile vor fi automat ă, transferate în ă, Serviciul pentru Acțiune Externă. Mai mult, funcționarii care au fost ă, transferați, dacă doresc să se întoarcă în instituția din care au venit, primesc tratament preferențial, deci pot să postuleze pe posturi libere în instituție, la fel ca și candidații interni. Aș dori acum să mă refer la o situație specifică, cea a delegaților. Aș dori să vorbesc despre șefii de delegații întâi și apoi personalul delegaților, șefii de delegație. Comisia se va implica în numirea lor într-o, în măsura în care ei vor fi numiți pe baza unei liste uh, convenită sau uh, pe marginea căreia Comisia și-a dat acordul. În ce privește delegațiile sindicatelor, după cum știți, vom avea personal de la comisie care va coexista cu uh, personal de la Serviciul pentru Acțiune Externă. Ceea ce înseamnă în chestiuni de gestiune financiară și uh, de organizare, Comisia va prelua instrucțiuni de la șefii de delegații care vor fi funcționari care vor aparține de Serviciul pentru Acțiune Externă. Pe de altă parte, personalul serviciului care va desfășura activități pentru comisie va, accepta, va trebui să accepte instrucțiuni de la comisie în acest sens. Mai mult, Mai sunt și amendamente tehnice, nu am suficient timp acum, prefer să mă opresc pentru a avea mai mult timp pentru dezbatere. Mulțumesc, uh, doamnă uh, Suca. Uh, intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă. Am finalizat, am închis lista oratorilor persoanelor care doresc să iau cuvântul. 12 au cerut cuvântul. În primul rând îi dau cuvântul domnului Gualtieri în calitate de raportor pentru Comisia Juridică care se ocupă cu modificarea statutului funcționarilor. Uh, vă rog, nu mai mult de 4 minute, dacă se poate. Nu pot să vă dau mai mult. Mulțumesc, îl reprezint pe Bernard Rapcai. M-a rugat să îl înlocuiesc. Regulamentul asupra personalului este un element esențial pentru crearea acestui serviciu. Serviciul pentru acțiune externă va avea propriul personal și este clar că definirea modalităților care reglementează acest personal nu este un aspect minor, este în centrul creării acestui serviciu. Iată de ce Parlamentul European a hotărât să aștepte înainte de a lansa procedura oficială de adoptare a avizului. A hotărât să aștepte prezentarea de către Consiliu a propunerii cu privire la modificarea statutului personalului. În orice caz, poziția Parlamentului este clară în uh, principalele sale elemente. A fost definită în reuniunea Comisiei pentru Afaceri Juridice. Și pleacă de la considerații de ordin juridic. Parlamentul este convins că baza juridică aleasă pentru reforma statutului personalului definită în articolul 336, procedura de codecizie. Deci, în baza acestui articol 336, articolul 6 din decizia Consiliului nu definește detaliile ace acestei modificări a statului statutului personalului, detalii care trebuie să fie convenite prin procedura de codecizie. În altul reprezentant a încercat să îmbunătățească formularea articolului 6, precizând că principiile pe care le indică acest articol nu aduc atingere procedurii legislative comunitare și poate că s-ar putea îmbunătăți mai mult textul, însă și acesta este un pas uh, pozitiv. Un alt aspect important al poziției Parlamentului este următorul. Cum să asigurăm egalitatea de tratament, egalitatea drepturilor și datoriilor personalului acestui serviciu? Această egalitate este esențială pentru a face din acest personal un corp european. Trebuie, în primul rând, să evităm transformarea experților naționale detașați într-o a patra categorie. Trebuie să se limiteze recurgerea acest personal la cazuri specifice. În al doilea rând, agenții temporari care provin din statele membre trebuie să aibă posibilitatea să rămână în serviciu. Și, în sfârșit, se pune problema procentelor. Problemă importantă, pentru că se spune foarte clar că o treime din personal trebuie să provină din statele membre. Ar fi mai util să se spună că cel puțin 50% din personal trebuie să provină de la comisie, pentru că procentul de competențe comunitare ale acestui serviciu depășește 50%. În sfârșit, echilibrul geografic trebuie să decurgă din măsuri concrete. Raportul anual al înaltului reprezentant cu privire la componența serviciului trebuie prezentat de asemenea Parlamentului European. Mulțumesc! domnul Bisco din Parlamentul uh, portughez pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații și câteva întrebări. Câteva observații legate de diplomați și funcționari și uh, necesitatea de a se evita conflictele de interese între statele membre și Serviciul pentru Acțiune Externă. Trebuie să clarificăm criteriile conform cărora se vor alege diplomații și funcționarii. Trebuie să ținem cont și de legătura istorică pe care o au statele membre cu destinația, locul în care vor fi trimiși aceștia. Trebuie să se sporească prezența Uniunii Europene în exterior, însă asta fără a se scădea suveranitatea necesară a statelor membre în ceea ce privește acțiunea lor externă. De asemenea, trebuie să se evite conflictele de interese. trebuie să evităm conflictele de interese, pentru că există poate contradicții între Consiliu, Comisie și Parlament și mi-e teamă că aceste contradicții să fie transferate în serviciul pentru acțiune externă și să asistăm la instituirea unei concurențe între acest serviciu și statele membre chiar dacă se prevede complementaritatea acțiunilor. Iată care sunt aspectele în privința cărora aș vrea să obțin unele răspunsuri. Mulțumesc, domnul Boulon din Senatul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea se adaugă intervenției uh, Coto francez, coleg care s-a ocupat mult de subiect, mai ales în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe. Într-adevăr, după cum ne-am dat seama în ultimele două săptămâni, în ultimii eh, ani, importanța acestui serviciu este foarte mare, având în vedere că Europa a fost absentă de pe scena internațională și nu a reușit să aibă o influență asupra soluționării conflictelor majore din această lume. Am constatat asta în Orientul Mijlociu, am constatat acest lucru în privința luptei împotriva schimbărilor climatice sau în dosarul iranian. Și punctul nostru de vedere este că Europa nu va avea o adevărată uh, pondere pe scena internațională, nu va fi un interlocutor credibil în fața marilor puteri și a țărilor emergente dacă nu se exprimă cu o singură voce sau, în orice caz, cu o voce armonioasă. Iată de ce susținem crearea acestui serviciu european care trebuie să fie întruchiparea acestei politici. Aș vrea să revin însă asupra, acestui, asupra unui punct. Existența unei politici externe și de securitate comună este un imperativ major, însă aș vrea să insist asupra faptului că pentru Franța deciziile de a se începe operațiuni militare, mai ales deciziile bugetare, nu pot să țină decât de domeniul guvernamental sau interguvernamental și trebuie să se ia sub control parlamentar. În niciun caz nu ar putea să țină de bugetul comunitar. Insist și mă gândesc la Afganistan, de exemplu, e evident că țările care intervin acolo trebuie să aibă controlul asupra angajamentelor bugetare care adesea sunt importante. Asta am vrut să spun, domnule președinte, în concluzie. Mulțumesc. Domnul Sarius Volski raportorul uh, Comisiei pentru Afaceri Externe în ceea ce privește propunerea pentru modificarea statutului personalului. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să fiu de acord cu ambasadorul. Pozițiile se apropie, este clar, chiar dacă nu suficient, însă în orice caz am făcut progrese și mai rămân pași de făcut. În al doilea rând, Poziția Parlamentului se reflectă în documentul Verhofstadt-Brock și se reflectă în amendamentele supuse eh, la decizia Consiliului și poziția aceasta arată că Comisia pentru Afaceri Externe își dorește un serviciu pentru acțiune externă puternic și un serviciu legitim în ceea ce privește răspunderea bugetară și politică. În acest moment al discuțiilor se ridică problema în ce măsură resursele umane reflectă acest deziderat și trebuie să spun că mie nu mi se pare că această prezentare răspunde um, suficient la preocupările Parlamentului European. Aș vrea, deci, să mă alătur celor care au vorbit despre reprezentativitatea geografică a serviciului. Parlamentul European vrea să se asigure reprezentativitatea uh, tuturor factorilor, în așa fel încât uh, aceștia să se identifice cu serviciul de la bun început. Personalul trebuie să fie selecționat în funcție de merite, dar și să se asigure un echilibru geografic experiența, competențele nu sunt uh, um, independente de aspectul geografic. Trebuie de asemenea să se creeze o cultură uh, care să rezulte din interacțiunea oficialilor cu statele membre. Principiul reprezentativității geografice trebuie să fie inclus în uh, regulament. Relexul va fi o componentă cheie a serviciului și proporțiile sale sunt îngrijorătoare. Anumite state membre nu sunt reprezentate în această componentă cheie a viitorului serviciu. Bulgaria 16%, Luxemburgul 18%, România 18%, acestea sunt țintele, Slovacia 20%, Slovenia 28, Lituania 23, 33, Estonia 33, 36, Ungaria 44, Germania 70%. De ce nu folosește Comisia regulamentul 4.1 ca punct de referință pentru a institui un uh, instrument legal obligatoriu, în așa fel încât uh, uh, echilibrul geografic să fie garantat. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Severin. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte și stimați colegi. Aș dori să fac câteva observații mai generale. Cred că este evident faptul că discutăm despre un instrument tehnic și nu despre un organism de luare a deciziilor politice. Din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că acest instrument este o veste bună, de fapt, pentru cetățenii europeni, cetățenii chiar ai, cetățenii ai statelor membre, dar și ai Uniunii Europene. Ei au spus în multe sondaje de opinie că își doresc mai multă transparență, mai multă coerență uh, în, uh, aface, în uh, politica noastră de afacere, afaceri externe. Acest serviciu este de asemenea foarte bun pentru partenerii cu care noi negociem, cu Statele Unite, cu China și așa mai departe, pentru că întotdeauna ne-au cerut să uh, avem o abordare coerentă. Nu este vorbă de uh, puteri mai multe pentru comisie sau, pentru, sau de competențe mai multe pentru Parlament. Este vorba pur și simplu de mai multă putere pentru Uniunea Europeană, pentru că un instrument care funcționează bine ne dă mai multă putere. Uh, este însă un instrument european, deci nu este vorba de reprezentativitate, ci de capacitate care să de a uh, duce la capăt niște sarcini. Și bineînțeles, echilibrul geografic nu ține de reprezentativitate, ci de un echilibru al competențelor pentru a face față provocărilor. Bineînțeles că parlamentele naționale vor avea aceleași puteri de a-și uh, controla guvernele vor, care vor putea să se uh, exprime în Consiliu. Bineînțeles, parlamentele naționale vor putea să coopereze și să se coordoneze cu noi. Deci, cred că în ceea ce privește personalul, trebuie să ne asigurăm că loialitatea acestui uh, personal este asigurată și că este adresată Uniunii Europene și nu statelor membre din care provin. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tempestini din Camera Deputaților Ital din Italia. Mulțumesc. Mi se pare păcat că doamna Ashton nu este de față astăzi. Însă, important este faptul că în lunile care urmează va trebui să recuperăm uh, timpul pierdut. Colegul uh, francez a menționat faptul că există această, a, acest, această întârziere în politica comună externă. Este bine că ne aflăm aici pentru că trebuie să existe o, un acord între Parlament, Comisie și acest uh, serviciu. Susținem uh, poziția domnului Verhofstadt și poziția domnului Brock. Sunt uh, opinii coerente pentru că se merg în aceeași direcție și anume uh, spun că acest serviciu, serviciu de acțiune externă are o origine pe care o cunoaștem, uh, un, um, o funcție interguvernamentală, dar care nu trebuie să fie o frână care să uh, împiedice ca la nivel comunitar să facem progrese. S-a mai spus, a mai spus acest uh, lucru domnul Forhofstadt. Ne-am, în, am încetinit dacă totul ar, ar rămâne la nivel național. Acest serviciu ar trebui să fie un pas înainte în integrarea Uniunii Europene. Cetățenii noștri își doresc un serviciu transparent. Își doresc o Europa care face ca politica sa externă să fie transparentă, dar și vizibilă. Și este clar aici faptul că Parlamentul European este foarte important și relația acestuia cu parlamentele naționale. Pentru că trebuie să cooperăm și trebuie împreună să luptăm pentru a ne asigura că acest nou serviciu își Uh, preia atribuțiunile și uh, își îndeplinește cum trebuie sarcinile. Vă mulțumim, domnule Tempestini, spune președintele. Un coleg urmează din Bundestagul german, o colegă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să um, menționez două, trei întrebări concrete cu privire la personal și aș dori să știu uh, ceva despre dreptul de a se întoarce în statul membru a celor care au fost detașați din statele membre pentru acest serviciu. Deci care sunt uh, măsurile prevăzute pentru aceștia în momentul în care ei vor dori să se întoarcă în statul membru. O a doua uh, întrebare se referă la lista doamnei înalt reprezentant cu privire la personal pe care dorește să o prezinte um, EUCOM. Dacă aceștia nu sunt de acord cu lista, asta înseamnă că au un drept de veto? Sunt uh, întrebări concrete la acest uh, punct, însă aș mai dori să spun și ceva principial, pentru că se pare că există necunoștință de cauză în anumite uh, situații. Iată, intervențiile militare în, une, în unele um, cazuri nu pot fi aprobate de către Bundestagul german, cum ar fi misiunea de uh, training, de uh, instruire în Somalia. Aici, Bundestagul german nu a avut drept de a uh, decide și aș dori să clarific acest lucru pentru cei care nu cunosc foarte bine legislația germană. În plus, aș mai dori să spun că mulți, multe organizații um, de ajutor de dezvoltare, dar și de asistență umanitară din uh, Germania, Regatul Unit, Franța și așa mai departe, au criticat uh, acest serviciu și structurarea sa de până acum pentru că se pune întrebarea dacă este uh, conform legislației în viitoare. Există în vigoare. Există mai multe um, evaluări juridice din partea uh, unor um, juriști angajați de către aceste ONG-uri care pun sub semnul întrebării uh, posibilitatea acestui serviciu de a uh, reprezenta Uniunea Europeană în ceea ce privește ajutorul umanitar și de dezvoltare. În Apoi, în legătură cu critica uh, adusă um, la um, această combinație de intervenție militară și civilă care este văzută ca alternativă la intervenția uh, militară, e bine, aș dori să mai subliniez această critică și să, îi, să le solicit colegilor de a lua în, să ia în considerare aceste critici când uh, structurează acest uh, serviciu de acțiune externă. La final aș dori să îl sprijin pe domnul Dini când a spus că este clar că inter intervențiile militare trebuie să fie controlate. Vă mulțumim, doamnă Dagdelen. Are cuvântul domnul Autelen pentru două minute. Doamna Autelen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vă va surprinde faptul că voi pune accentul pe integrarea drepturilor omului în această nouă uh, structură. Uh, și mă bucur că suntem alături de parlamentele naționale pentru că această valoare este uitată de multe ori, chiar dacă Uniunea noastră este bazată pe această valoare a drepturilor omului. Și tratatul de la Lisabona chiar consolidează uh, aplicarea acestor drepturi aș vrea ca Serviciul de Acțiune Externă să aibă un element puternic, o dimensiune puternică a drepturilor omului. Avem nevoie de instruire, de formare, pentru ca funcționarii, oficialii și diplomații noștri să fie conștienți de ce înseamnă liniile directoare cu privire la drepturile omului în practică. Parlamentul European solicită un departament de drepturile omului în cadrul acestei structuri. Trebuie să ne asigurăm că este la un nivel înalt, astfel încât să poată participa și la strategiile de țară și să nu fie dată la o parte. Trebuie să vedem cum doamna înalt uh, reprezentat va fi reprezentantă reprezentată în ceea ce privește drepturile omului va avea un uh, reprezentant special, cum avea domnul Solana? În plus, trebuie să vedem cum vor lucra delegațiile noastre în ceea ce privește drepturile omului. Săptămâna trecută, sub comisia noastră pentru drepturile omului, s-a aflat la Washington și am fost foarte mulțumit să vedem că există un uh, punct, un element foarte puternic ce ține de uh, drepturile omului. Cu toții ar trebui și acest serviciu ar trebui să coopereze și cu societatea civilă. Astfel am putea să ne asigurăm că politica noastră externă ia în considerare aspectul foarte important al drepturilor omului. Doamna Amelin, din uh, Parlamentul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să revin asupra angajamentului Franței. Cred că toată lumea a înțeles că noi suntem pentru acest serviciu. Aș dori să insist doar asupra faptului că pentru noi e important ca acest serviciu să beneficieze de autonomie bugetară, dar și în domeniul uh, gestiunii personalului. Și aș dori să mai spun că ne-am dorit ca el să fie echidistant față de Consiliu și de Comisie. Iată care ar fi pentru noi condițiile necesare pentru ca această inovare instituțională majoră să funcționeze bine. Această inovare va trebui într-adevăr să fie sui generis. În ceea ce privește uh, sfera de competențe, împărtășesc analiza tocmai făcută în legătură cu drepturile omului, dar ar mai fi o Altă observație importantă pentru Parlamentul nostru, situațiile de criză și post-criză, așa cum spunea și colegul meu Bulo din Senatul francez, uh, cunoaștem, uh, știm cu toții care este valoarea adăugată a Uniunii Europene în aceste domenii. În ce privește chestiunile de personal, am uh, putea avea o estimare în acest domeniu, să vedem care ar fi criteriile de recrutare în ce privește genul, sexul și am dori să existe un echilibru între Consiliul, Comisie și statele membre în spiritul ideilor pe care le-am prezentat înainte. Și, în fine, domnule președinte, aș dori să insist asupra credibilității acțiunilor noastre din punct de vedere al calendarului. Ne-a trebuit uh, puțin de timp, poate chiar prea mult pentru această fază de reflexie și constatăm că în prezent o serie de probleme rămân de mare actualitate, ori dacă nu există un uh, nucleu de lansare în toamnă, uh, în ce privește liniile directoare, riscăm să ne pierdem credibilitatea nu față de noi doar, ci și față de restul lumii. Și toată lumea înțelege cât de așteptat este acest nou serviciu uh, de către restul lumii. Știu că Parlamentul European își dorește ca, în ce privește acest serviciu, arhitectura să fie decisă prin codecizie, mai ales în domeniul bugetar și personalul noului serviciu, dar aș dori să știu dacă există un calendar pentru votul la comisie sau la plenară pe această temă. Mulțumesc, doamnă Amelin. Domnul Zingheris, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituanian, are cuvântul două minute. Stimate domnule președinte, dragi colegi, o observație foarte scurtă legată de ce se va întâmpla mâine în Parlamentul nostru în timpul celei de-a treia audieri, Parlamentul va adopta condițiile pentru corpul nostru diplomatic și pentru cei care vor uh, lucra în uh, viitor pentru serviciile doamnei uh, Ashton. Din punctul nostru de vedere, aș dori să spun că susținem total observațiile făcute de către domnul Sarius Volski în legătură cu proporționalitatea geografică și ne-am dori să avem o adevărată politică externă europeană. În ce privește cifrele, dacă ne uităm în Nicaragua, în delegația Uniunii Europene, avem 14 funcționari pentru Ucraina, cam la fel, 14-15 angajați. avem ceva îndoieli în legătură cu un echilibru în domeniul afacerilor externe și mai ales în ce privește politica de vecinătate. Un alt obiectiv pentru noi reprezintă proiectele legate de materii prime din afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană ar trebui să încearcă să-și dobândească independența de o sursă unică de uh, materie prime, dar acest obiectiv nu a fost îndeplinit în uh, ultimii ani. Cei uh, din liderii din statele din afara Uniunii Europene se întreabă pe cine să abordeze, cu cine să vorbească. Se întreabă dacă există o politică europeană unică, europeană, și cum am putea rezolva această problemă a independenței energetice. Și e un obiectiv foarte important pentru noi. Un alt obiectiv important e o politică de vecinătate echilibrată între Sud și Est. Deci, echilibrul din punctul nostru de vedere nu există. Deci, noi sprijinim procesul de la Barcelona, susținem și Uniunea pentru Mediterana, însă Ucraina, Moldova, eh, țările din Caucaz, Georgia, ar trebui să primească mai multă atenție din partea politicii europene externe. Mulțumesc foarte mult și sperăm că politica Uh, externă comună a Uniunii Europene după tratatul de la Lisabona și uh, sub conducerea doamnei Ashton va fi un adevărat succes. Mulțumesc, domnule Zingheris. Pentru două minute are cuvântul doamna Lözing. Ja, vielen Dank. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește extinderea competențelor sau descrierea competențelor pentru serviciul acțiune externă, grupul meu, GUE-NGL, este în minoritate în Parlamentul European. Colega din Bundestagul german a um, criticat de fa deja o serie de competențe care urmează să fie incluse în acest serviciu. Însă nu suntem în minoritate când este vorba de includerea altor uh, competențe, cum ar fi uh, um, asistența umanitară, ONG-urile și așa mai departe. Eu aș propune să facem o conferință cu reprezentanți din afara parlamentelor uh, pentru a face schimb de opinii cu ei. Bineînțeles, aș vrea să facem asta și cu cea mai mare plăcere uh, Uh, va sta la dispoziție pentru selecția acestor, uh, acestor organizații. Aș avea și o întrebare dacă este între timp clar cât personal va, de cât personal va dispune acest serviciu. Se vehiculează cifre între 2000 și 8000 de persoane și aș dori să întreb dacă uh, se știe deja cât va costa acest serviciu. Apoi aș mai dori să întreb din ce domenii sociale va veni personalul, mai ales personalul adițional. Pentru că există publicații care spun că s-au planificat, uh, anga- s-a planificat angajarea multor uh, reprezentanței sectorului economic, dar și reprezentanți ai industriei de apărare și ai economiei din acest domeniu domeniu. Aș vrea să știu și în ce măsură vor fi uh, angajați uh, vor fi angajați oameni din uh, domeniul militar în acest uh, serviciu. Vă mulțumesc. Per două minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό σε όλους μας το μέγεθος του... Κόπα. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că crearea Serviciului pentru Acțiune Externă reprezintă o uh, misiune imensă. Însă discutăm a treia oară aici acest subiect în plenul Comisiei pentru Afaceri Externe. Și de fiecare dată revin aceleași probleme. În ce privește reprezentarea geografică a personalului, care ar permite ca fiecare stat membru să fie să își reflecte poziția în cadrul acestui uh, serviciu, e bine, această reprezentare nu a fost suficient precizată în documente. Se vorbește despre o reprezentare adecvată a statelor membre. E o formulare cam vagă. Ori noi am dorit să știm cum intenționează doamna Ashton să răspundă la această întrebare legată de reprezentare echidistantă între țări mari și mici, între nord și sud și, așa, sud și așa mai departe. Am dorit ca la aceste întrebări concrete să primim răspunsuri concrete, pentru că doar astfel vom putea garanta transparența care este uh, preocuparea numărul 1 a Parlamentului European. Și eu aș dori să mă alătur și eu celor care spuneau că trebuie să garantăm egalitatea reprezentării sexelor în acest serviciu. În încheiere, domnul Naucler din Parlamentul finlandez are cuvântul două minute. Ehm, tack, eh, herr Doamne, am cer scuze frun Auclair. Er. Eh, jag tänker eftersom... Mă numesc Naukler. Finlanda are două limbi naționale și voi vorbi o limbă minoritară, și anume Suedia. Ideea susținerii unei politici externe și de securitate comună prin crearea unui serviciu pentru acțiune externă este um, legată de multe aspecte tehnice care ne-ar putea face să pierdem din vedere viziunea de ansamblu. Personalul trebuie să provină din diferite zone geografice. Asta înseamnă că va exista o bună cunoaștere a situației din diferitele părți ale Europei. Acest lucru ne va ajuta și să construim o identitate europeană, ceea ce nu am reușit până acum. Trebuie să luptăm mai mult împotriva naționalismelor și să uităm puțin interesele naționale dacă vrem să um, construim o identitate europeană. Este important de subliniat ceea ce s-a spus deja aici, anume cât de importante sunt drepturile omului. Avem nevoie de o poziție unitară asupra drepturilor omului în cadrul Parlamentului European. Dacă vrem să întreprindem acțiuni comune în lume, în domeniul gestiunii crizelor și în alte domenii, trebuie mai întâi să ne punem de acord asupra politicilor. Trebuie să încercăm să sprijinim Națiunile Unite ori de câte ori este posibil, însă mai e o cale lungă până când vom uh, dispune de toată expertiza necesară în ceea ce privește gestiunea crizelor. Iată de ce cred că uneori trebuie să fim gata să transferăm responsabilitățile naționale către Serviciul European pentru Acțiune Externă. Mulțumesc, doamna Naucler. Doamna Suca poate acum să răspundă. Mulțumesc. Aș vrea să răspund limitându-mă la tot ceea ce ține de regulamentul personalului. Temeiul juridic pe baza căruia vom amenda acest regulament este articolul 336 din tratat, deci va exista o decizie. În ceea ce privește măsura în care acești uh, uh experți naționali delegați uh, vor fi o a patra categorie, aceștia nu vor intra în acea treime din personal care trebuie să provină din statele membre. În ce măsură trebuie să provină personal din partea Comisiei? Acest aspect nu este încă pe masă discuțiilor. Apoi, dacă, sau, dacă vor putea să rămână în serviciu sau nu, va exista posibilitatea încheierii unor contracte de patru ani, contracte care vor putea fi extinse un anumit număr uh, un, uh, de mai multe ori, însă cu acordul statelor membre. Deci totul va depinde de cum vor dori statele membre să gestioneze problema. Apoi, criteriile pentru numirea oficialilor. Se vor aplica criteriile generale, ceea ce înseamnă că selecția se va face pe bază de merit. Criteriile generale cu privire la statutul personalului se aplică. Meritul este principalul criteriu și vom recruta și pe baza echilibrului geografic cât mai extins cu putință. O altă întrebare se referea la loialitatea față de Serviciul pentru Acțiune Externă și cum ne putem asigura că aceste persoane vor fi loiale serviciului și nu administrațiilor naționale. Cred că este o chestiune care este acoperită de faptul că acordăm contracte timp de patru ani, contracte care pot fi extinse. Tocmai de aceea vrem ca contractele să poată fi renoite. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea care provenea din Bundestag. Persoana respectivă vorbea despre dreptul oficialilor de a se întoarce în statele membre. Nu e o problemă dacă ne referim la diplomații naționali. În decizia cu privire la serviciu se prevede obligația ca statele membre să uh, primească înapoi, să primească pe diplomații care au fost detașați în serviciu pentru acțiune externă. S-au pus probleme legate de uh, direcția pentru um, drepturile omului, însă las pe ambasador să răspundă. S-a pus o întrebare legată de autonomia bugetară și gestiunea personalului. Ceea ce am spus și la început este că serviciul pentru acțiune externă este considerat a fi o instituție um, sui generis în ceea ce privește statutul. Serviciul acesta trebuie de aceea să aibă o politică a personalului autonomă care va fi supusă înaltului reprezentant. Revin la chestiunea echilibrului geografic. Deocamdată nu prevedem cote. Dacă vrem să asigurăm reprezentativitatea tuturor uh, zonelor, uh, nu prevedem cote deocamdată. Mulțumesc. Vreți să completați, domnule ambasador? Însă nu mai mult de 5 minute, vă rog. Câteva chestiuni s-a pus problema calendarului și poate că aș putea să răspund. După cum s-a spus, există patru elemente care sunt necesare pentru ca serviciul să fie funcțional. Decizia, regulamentul personalului, regulamentul financiar și bugetul. Speranța mea este ca ultima piesă din puzzle care să fie introdusă să fie bugetul. Și sperăm că vom putea prezenta Comisiei proiectul de buget la mijlocul lunii iunie. Dacă fiecare parte implicată își face treaba, ceea ce ar însemna că bugetul va fi funcțional până la 1 octombrie. Deci dacă e să um, anticipăm, aș spune că la 1 octombrie ar trebui să fie funcțional și sper că toate celelalte elemente, toate elementele vor fi pregătite până atunci. Ar fi bine ca decizia de bază să fie adoptată cât mai curând. În felul acesta ne-am putea pregăti pentru recrutări. Nu putem uh, face recrutările fără această decizie, nu putem să organizăm interviurile și așa mai departe. Și după aceea putem și să uh, venim cu semnătura finală. recrutările acum și preocupările statelor membre. Singurul lucru pe care îl pot spune este că e o chestiune care este luată extrem de în serios. Și dacă există un punct care a fost subliniat în uh, timpul acestei discuții, acesta este că trebuie rezolvată problema. Toți cei care au fost implicați în acest proces știm că dacă nu se rezolvă această chestiune, vom avea probleme. Iată de ce decizia uh, de bază uh, ține cont de necesitatea de a avea control asupra acestor aspecte. Drepturile omului acum. Doamna Ashton probabil că ar fi de acord cu foarte multe dintre observațiile dumneavoastră, inclusiv cele legate de delegații, formare și formarea este un aspect important, formarea noilor diplomați. Din păcate, când am pregătit crearea serviciului, am observat că nu eram suficient de pregătiți în acest domeniu și ne-am acordat un an pentru a rezolva problema formării și, uh, și în această privință vom consulta Parlamentul European pentru ca totul să se, se decurgă bine. Politica de dezvoltare. Să nu uităm că chiar dacă o parte din exercițiul de programare se va face în cadrul serviciului. Toate deciziile sunt decizii ale comisiei. Absolut tot va ajunge la comisie. În serviciul pentru acțiune externă trebuie să asigurăm o coerență, inclusiv coerența acțiunilor de consolidarea păcii în diferitele zone ale lumii. Politica de dezvoltare nu mai poate fi văzută ca fiind separată de consolidarea securității. Există multe țări din lumea aceasta în care nu ar putea exista o politică de dezvoltare fără securitate și la fel nu se poate vorbi despre securitate fără o politică de dezvoltare ambițioasă. Toate propunerile vor fi propuneri comune făcute de Comisarul pentru Dezvoltare și de doamna Ashton. Prin propunerea noastră eliminăm separația artificială între țările ACP și restul. Acum, în ceea ce privește personalul și numerele. Punctul de plecare va fi transferul de la Secretariatul Consiliului și de la Comisie. În ceea ce privește uh, acest transfer, ne așteptăm la 800 de persoane de la Comisie și 800 de persoane la Secretariatul Consiliului și 600 de la Comisie. De la comisie. Deci, uh, transferul este reglementat în bună parte prin decizie. În ceea ce privește recrutarea acelei treimi din personal, ne așteptăm ca cifra să fie de uh, 1150 până în 2013. Va fi nevoie de asemenea de personal local în delegații și, în sfârșit, Nicaragua și Ucraina au același personal și motivul este că până acum acestea au fost misiuni de dezvoltare și asta trebuie să se schimbe. E clar că există delegații, mai ales delegația din Ucraina, unde personalul trebuie să fie consolidat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul raportorului nostru pentru concluziile finale, raportorul cu privire la Serviciul pentru Acțiunea Externă, domnul Brock. Vă rog să vă limitați la 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să clarificăm niște lucruri. Serviciul de acțiune externă este un serviciu și nu un for cu deci, competențe de decizie proprii. Această instituție de tip hibrid trebuie, conform tratatului, să o sprijine pe doamna înalt reprezentant la coordonarea Uh, de, politicii externe care este uh, uh, care ține de Consiliu și să coordoneze aceste acțiuni cu Comisia. în altul reprezentant este și vicepreședintele Comisiei și de asta trebuie să asigure și coordonarea între Comisie și Serviciu și orice um, conflict care ar putea apărea între un reprezentant al Comisiei și doamna înalt reprezentant trebuie să fie rezolvat în cadrul colegiului, comisar, uh, colegiului de comisari. Structurile de decizie care se, care se dezvoltă aici nu, și care erau implicate până acum nu sunt afectate, cum ar fi parlamentele naționale. Conform uh, Constituției germane, uh, intervențiile militare sunt, uh, trebuie să fie decizie de către uh, Bundestag. Iar serviciul nu va putea să modifice acest lucru pentru că el nu are competența de decizie. N-ar trebui să venim cu zvonuri în acest sens. Apoi, acest serviciu este finanțat din uh, bugetul comunitar, este supus controlului bugetar și deciziei bugetare uh, a Parlamentului European, conform tratatelor. Acest lucru însă trebuie numai să fie uh, de care vă asigur, dar au mai rămas unele aspecte deschise, cum ar fi bugetul administrativ, pe care mai trebuie să îl discutăm. Important uh, este și ceea ce s-a menționat cu privire la regulamentul, cu privire la personal. În Parlament nu avem o, o problemă cu acea treime care urmează să vină din statele membre, dar nu, au voie, nu vor fi din industria apărării, vor fi diplomați. Uh, uh, membrii din uh, industria, din industria apărării făceau parte din uh, guvern în uh, statele blo- fostului bloc comunist. Și acest lucru ar trebui să îl știe și cei din Germania. Nu este posibil ca membrii a industriei apărării să, fa- să facă parte din personalul acestui serviciu. dar um, nu știu cum acești diplomați detașați nu vor face parte din această uh, treime. Pentru că ar trebui să se apeleze și la generozitatea statelor membre. Dar nu se dorește acest lucru. Pentru că este vorba de o coordonare a politicii comunitare și de aceea vrem să ne asigurăm că cel puțin jumătate dintre angajați vor veni din uh, domeniul, din sectorul comisiei. Va trebui să mai discutăm aici Uh, dar sunt convins că există bunăvoința uh, de a se ajunge la un acord. Și oricum există suficient uh, loc și pentru cei de la Comisie și pentru cei de la Comisie și cred că putem înregistra progrese în aceste negocieri. În plus, aș dori să mai spun Uh, unele lucruri pe care le-a, le-au mai spus uh, și reprezentanții Franței. În articolul 14, 36, 290 și așa mai departe sunt prevăzute aspecte foarte clare și anume că dreptul de control este asigurat, uh, dreptul de control al Parlamentului European. Inclusiv este prevăzută uh, obligația doamnei înalt reprezentant de a consulta Parlamentul European uh, în activitățile sale. Se lucrează la ora actuală la o declarație pentru a vedea cum această componentă de consultare uh, urmează să fie uh, structurată. Apoi, în ceea ce mai privește calendarul, pe scurt ceva, domnule președinte, dacă doamna Ashton ne stă la dispoziție și are timp uh, disponibil, uh, noi suntem dispuși uh, să discutăm, dar uh, finalul negocierilor va avea loc când vom fi clarificat toate aceste aspecte. Dar până când nu avem regulamentul cu privire la personal, nu putem să încheiem procedurile în comisiile noastre. Dar, bineînțeles că uh, ne dorim cu toții să fie, uh, și este obiectivul nostru, ca uh, acest serviciu să fie structurat cât mai rapid. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Brock. Mulțumesc domnilor raportori, domnule ambasador Christopherson, doamnei doctor Suca. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au participat la lucrările noastre. Pe baza acestei reuniuni dorim să creăm sinergiile necesare astfel încât în lunile viitoare să avem și noi reuniuni pentru a vedea cum va evolua situația Serviciului de European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și asistenților și vă invit pe toți la un mic bufet în afara sălii pentru a